Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und äh, eine Entschuldigung für uns. Bună dimineața, dragi colegi. Îmi cer scuze pentru întârziere și aș dori să începem imediat. O să începem cu concluziile raportorilor. Aș vrea să începem cu raportorii. Deci care este primul raportor care dorește să ia cuvântul? Mulțumesc. Mulțumesc, dragi colegi de la presă. Mulțumim. Mersi. Mulțumesc. Alain, vrei să încep tu? Sau Sharon? Sharon, doamnă Bowles, vă rog. Uh, yes. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. La reuniunea ECON am avut două sesiuni de lucru. Prima, în legătură cu recuperarea economică, cine trasează direcția și apoi uh, care este calea de urmat uh, pentru a ieși din austeritate și pentru a genera creștere. Mm, am discutat foarte mult de răspunderea în ce privește uh, politicile adoptate. Am ajuns la concluzia că se limitează uh, răspunderea democratică și controlul democratic într-un moment în care deciziile luate la nivel uh, european uh, duc la o uh, dezamăgire tot mai mare a cetățenilor în legătură cu Uniunea Europeană. Participanții au considerat că <clears throat> Parlamentul European și Parlamentele Naționale trebuie să încerce să, -și, să, să sporească sporească implicarea în uh, acest proces pentru a asigura mai multă eficiență și control democratic cu respectarea reciprocă a rolurilor lor respective. Uh, inițiative recente mm, mai ales uh, la inițiativa parlamentelor din statele fondatoare și inițiativa Parlamentului uh, European din ianuarie au fost menționate. Deși nu s-a ajuns la o concluzie finală în legătură cu felul în care se poate uh, îmbunătăți responsabilitatea democratică în această cooperare cu parlamentele naționale, între parlamentele naționale și Parlamentul European. Dezbaterea va continua la, la reuniunea de la Nicosia, organizată de Parlamentul Cipriot uh, în aprilie. De asemenea, în timpul acestei sesiuni am uh, acoperit și noțiunea unui bun public european, care sperăm să genereze și uh, ceva buget, 2-3% din PIB. Uh, și în tot în contextul dezbaterii bugetare uh, am um, a avut o dezbatere în legătură cu cine profită și cine plătește uh, ponoasele. Uh, e o dezbatere care am sperat să se continue nu doar la nivel european, ci și la uh, nivel național. În a doua reuniune am discutat uh, despre austeritate și creștere economică versus creștere economică. Am avut doi oaspeți uh, invitați, am avut o dezbatere foarte interesantă, am avut două poziții foarte diferite pe aceeași temă. Intenția noastră a fost uh, să provocăm mai mult și nu să să ajungem la cel mai mic uh, numitor comun. Ambii vorbitori uh, au fost de acord că, în ciuda semnalelor pozitive, criza continuă. Domnul Sin, primul nostru vorbitor, consideră că uh, creșterea poate ieși doar din austeritate. A spus că, deși uh, au fost um, uh, propuse foarte multe programe de ieșire din criză bazate pe creștere, de fapt programe bazate pe cheltuirea banilor publici, aceste programe nu sunt tratatul cel bun pentru că zona euro, su, euro suferă de o problemă de competitivitate pe plan intern și nu trece printr-o lipsă temporară limitată a cererii. Al doilea vorbitor scriitor uh, susține că în uh, aceste vremuri de criză și de perspectivă economică uh, foarte dificilă, um, cheltuielile fiscale sunt prea mari și nu fac decât să agraveze recesiunea și nu să o corecteze. Și deci el a susținut că e momentul ca deficitul public să fie redus participanții uh, care au, uh, fac parte din uh, um, diverse țări și de culori diferite pe șichierul politic au, uh, s-au împărțit în două tabere. Încă o dată nu am ajuns la un numitor comun, dar uh, parlamentarii naționali au fost invitați să uh, discute împreună soluții în ce privește rețetele fiscale din țările lor și faptul că lipsește tot mai mult această răspundere democratică în cadrul semestrului european și uh, participanții au uh, salutat această propunere uh, de a continua să se implice atât în cadrul uh, semestrului european, cât și în abordarea problemei uh, reducerii dat, datoriei pe care o au statele membre. Mulțumesc, Alan la masură acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am avut o dezbatere de două ore în ce privește legătura între bugetul european și bugetele naționale. Și cred că pe ansamblu putem afirma că această reuniune a fost uh, un succes, dacă facem comparația cu cele din anii trecuți. Am avut 103 uh, participanți înscriși din partea parlamentelor naționale, toate statele membre fiind reprezentate cu excepția Slovaciei, aceasta deci asta uh, din motive independente de voința noastră, cu patru președinții ai Parlamentelor Naționale și 30 de președinți de comisii. Formula propusă Parlamentelor Naționale, care viza uh, găsirea aceleiași săptămâni uh, anual, se pare că întrunește așteptările noastre, respectiv să conferim o dimensiune europeană dezbaterii naționale pe marginea bugetului, să avem o prelungire a dezbaterii europene la nivel național în ce privește bugetul comunitar și cred că astfel putem continua uh, pe viitor. Uh, uh, în mod trecut, președintele Van Rompuy, pe care îl salut, spunea că regretă faptul că nu are un interlocutor la nivel uh, uh național, uh, precum Parlamentul European. De fapt, interlocutorul interparlamentar, care ar trebui să fie uh, interlocutorul normal al președintelui Consiliului European, îl reprezintă adunarea pe care o reprezentăm în această dimineață. În ce privește bugetul uh, comunitar și așteptările pe plan național, bineînțeles că pozițiile au fost foarte diferite în funcție de țară, uh, pe uh, domenii precum agricultura, fondurile structurale. De asemenea, poziții foarte diferite au fost uh, exprimate, însă mi s-a părut foarte interesant să constat eforturile depuse pentru a aprofunda acest concept de valoare adăugată europeană. Deci dacă o țară primește mai mulți bani sau din contră primește mai puține fonduri comunitare, aceasta nu înseamnă că primește mai multe fonduri, ci mai multe fonduri europene din partea contribuabililor din celelalte state membre. Ce trebuie să facă această țară cu acești bani și cum trebuie să concepem bugetul european pentru a spori această plusvaloare europeană? De asemenea, mulți vorbitori au insistat și cred că președintele Comisiei Europene se va bucura să audă acest lucru, asupra faptului că trebuie să consolidăm uh, uh, investițiile în formare, în pregătire, în investiții pe termen lung. Președintele Barroso uh, spune că Uh, e vorba de subiecte care la Consiliul European nu au public. E o formulă cam uh, puternică. Însă, în parlamentele naționale există un astfel de cou. Am uh, constatat chiar în cadrul reprezentanților președinției irlandeze o astfel de poziție în țările în care primesc fonduri importante, dar care își dau seama că uh, întoarcerea la creștere, la competitivitate, trebuie să treacă și prin cheltuirea acestor bani. De exemplu, Irlanda uh, afectează 40% din uh, fondurile de cercetare IMM-urilor, pentru, pentru IMM-uri. Însă, țările care sunt adeptele coeziunii, mai ales țările care beneficiază de ajutor uh, european, au spus că aceste programe naționale duc la reducerea investițiilor în uh, industria reală. Există 10 țări în care o treime reprezintă uh, uh cheltuielile uh, publice, deci investiții foarte importante în cheltuielile publice și deci e vorba de un subiect foarte, foarte important, foarte delicat. Nu putem să abandonăm aceste țări în această perioadă când depun atâtea eforturi un reprezentant al unui partid politic uh, dintr-o țară din nordul Europei, nordul extrem, o țară care este foarte uh, renumită pentru austeritatea bugetară pe care o practică, acest reprezentant a spus că un pod european ar putea duce la consolidarea bugetelor naționale, pentru că prin bugetul european se pun cheltuielile în comun. În uh, uh cazul acestei țări a fost uh, vorba de uh, cheltuielile legate de imaginea externă. Uh, doamna Ashton are acum o, un rol de reprezentare, e adevărat, și în alte domenii, poliția de frontieră uh, și alte domenii. Cred că ar putea să fie o temă pentru anul viitor, să vedem care sunt domeniile în care banii europeni pot fi folosiți, pot fi cheltuiți mai eficient, punând uh, în comun eforturile. Apoi, în ceea ce privește resursele, am dorit să știm cum văd parlamentarii naționali finanțarea bugetului european și cum am putea să ușurăm această povară care apasă pe umerii statelor membre pentru a finanța bugetul european. Nu au fost prea multe poziții în acest sens. Aș dori totuși să salut uh, poziția uh, prietenilor din uh, Parlamentul Țărilor de Jos, care ne-au amintit că o taxă pe tranzacțiile financiare ar putea, de exemplu, să, uh, să ușureze contribuția acestor țări dacă o parte din acești bani ar merge la bugetul european. Și pe această temă aș dori să vă spun că în dezbaterea cu privire la bugetul uh, european 2014, care avea loc în luna octombrie la Parlamentul European, Comisia de Bugete va face pentru prima dată o propunere, respectiv ca bugetul să nu uh, vizeze, deci dezbaterea să nu vizeze doar cheltuielile, uh, nu numai veniturile, ci și cheltuielile și pe țară Uh, membră, vom defalca, vom spune cine ce plătește la bugetul european, care sunt uh, uh, anomaliile, care sunt țările care beneficiază cel mai mult și care sunt victimele sistemului actual de finanțare. Sperăm să, să progreseze și să le punem la dispoziția parlamentarilor naționale argumente care să le permite să conceapă bugetul național și apoi bugetul european. Mulțumesc, Ala Pervonș, acum. Mulțumesc domnule președinte. Stimați președinți, doamnă vicepreședinte, vă mulțumesc pentru această întâlnire între noi. Eu cred că după intrarea în vigoare a tratatului bugetar, ceea ce se va întâmpla anul acesta va fi foarte diferit de experiența din anii anteriori. De ce spun asta? Pe de o parte, domnul Lamasur a dat niște cifre precise, însă în același timp mi-am dat seama că de data aceasta participarea a fost mult mai activă. Deci spun asta deoarece acum avem tratatul bugetar și spun asta de asemenea uh, spun acest lucru de asemenea pentru că de multe ori uh, Colegii noștri din teritoriu nu sunt atât de prezenți, însă de data asta cu toții v-ați implicat foarte mult. La atelier am discutat foarte mult, nu am ajuns neapărat la o poziție comună, deoarece nici măcar nu e nevoie de așa ceva, însă ne-am exprimat cu toții pozițiile, uneori foarte divergente, uneori părerile au fost divergente chiar și în cadrul aceleași familii politice. Cel puțin asta a fost impresia Uh, luni seara. La Comisia pentru Afaceri Sociale ne-am împărțit lucrările în două sesiuni. În primul rând am discutat despre angajarea, ocuparea tinerilor. Am avut uh, un grup de cinci parlamentari experți care au făcut prezentări. Colegul nostru Aspiros din Spania, domnul Cremastinos din Grecia, doamna Filatov din Finlanda deci fiecare a prezentat situația ocupării tinerilor în țara lor, iar doamna Filatov a descris cu mare precizie mecanismul Garanția pentru Tineret care uh, există în Finlanda. În ceea ce privește masa rotundă, la această primă masă rotundă au fost mobilizați uh, membrii care proveneau de pe întreg teritoriul Uniunii Europene, de la nord, la sud, uh, la vest și la est. Am constatat în primul rând că există un consens politic și anume tot așa cum vrem să combatem uh, risipa de resurse ecologice, tot așa vrem să combatem risipa de tineri, deci nu vrem să avem o generație pierdută. A fost de asemenea foarte interesant să vedem ce experiențe există deja în Finlanda, în Austria, de exemplu. Și colegii din cele de jos ne-au vorbit despre, o, despre faptul că am putea avea o inițiativă, am putea avea o procedură asemănătoare pentru a cere mai multă răspundere politică. În al doilea rând, e vorba tot de legătura dintre chestiunile sociale și economice și e vorba de faptul că articolul 9 din Tratatul de la Lisabona încă nu este pus în practică, deoarece chestiunile sociale vin întotdeauna după chestiunile economice. Deci toate problemele sociale ar trebui să fie prioritare și ar trebui să stabilească modul în care se fac celelalte politici. În al treilea rând, uh, am avut o întreagă dezbatere în legătură cu șomajul rândul tinerilor, dacă acest fenomen îi afectează mai ales pe tinerii fără calificare. Da, am spus că în primul rând tinerii necalificați sunt cei mai afectați, însă nu din acest motiv ar trebui să vedem cealaltă parte a problemei și mai gravă și anume faptul că și tinerii calificați întâmpină dificultăți pentru a-și găsi un loc de muncă. Am vorbit de asemenea și despre faptul că ar trebui uh, să avem niște presiuni permanente din partea Comisiei la adresa statelor membre. Acestea ar trebui să prezinte tot timpul planurile lor de angajare și tot ceea ce se întâmplă în legătură cu garanția pentru tineret. De asemenea, o colegă din Suedia ne-a spus că această propunere a Comisiei nu trebuie deloc atenuată, nici în ceea ce privește sfera de aplicare și nici în ceea ce privește acel termen. Știm că unii doresc să prelungească termenul de folosire a garanției de la 4 luni la 6 luni. Nu, din experiența prezentată de doamna uh, Tarinov din Finlanda, ne-am dat seama că perioada de patru luni trebuie menținută. Acum, a doua parte a mesei rotunde. Am vorbit despre dificultățile din țările membre care beneficiază acum, care trec acum prin dificultăți uh, financiare și impactul programelor de ajustare. Deci aici au intervenit colegi din țări care Uh, beneficiază, au beneficiat de programe de ajustare. Colegul nostru din uh, Letonia a făcut o prezentare uimitoare. Dumnealui ne-a spus cum uh, fondurile de coeziune au fost folosite pentru a menține investițiile, ne-a explicat, ne explicat de asemenea faptul că Letonia a trebuit să plătească un preț foarte scump și anume plecarea din țară a 10% din populație, mai ales a tinerilor. Tot uh, atunci s-a spus că în programele de ajustare trebuie asociați partenerii sociali și economici. Aceste programe sunt uh, problematice deoarece de foarte multe ori destabilizează economia. Am reamintit de asemenea poziția Parlamentului, a Comisiei de Ocupare și Afaceri Sociale. Am spus că noi vrem ca Troica să devină un quartet pentru ca și Organizația Internațională a Muncii să participe la elaborarea acestor programe. Și în al patrulea rând am avut o dezbatere în legătură cu efectul multiplicator al politicilor de austeritate. Am spus clar că trebuie să soluționăm problema politicilor sociale. Am spus clar că în iunie Consiliul European va trebui să discute despre impactul acestor politici de austeritate. Va trebui să fie abordată chestiunea ca fiind europeană pentru toate statele membre și nu ca rezultatul unor negocieri bilaterale între unele țări. Și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, am uh, făcut legătura cu negocierile privind perspectivele financiare și am spus că trebuie consolidată politica Ehm, de coeziune privind ehm, fondurile de coeziune. Deci noi am spus clar că nu trebuie să ehm, mergem mai jos de 20%. Domnul Schulz? Doamnelor și domnilor, vă rog să mă ascultați o secundă pentru că am hotărât cum vom proceda. Domnul Barroso va începe acum cu discursul său și după aceea va trebui să plece pentru că la ora 10 începe ședința de astăzi de la comisie. Același lucru și pentru domnul Van Rompuy care trebuie să-l primească pe președintele Somaliei astăzi imediat după discursul dumnealui. Deci va trebui să plece iar președintele Parlamentului irlandez și cu mine vom avea discursurile după aceea. Atunci mai întâi dau cuvântul domnului Barroso atunci. Stimate domnule președinte Schulz, stimate domnule președinte Van Rompuy, stimate președinte al Parlamentului uh, irlandez, domnule Sean Barrett, stimați raportori uh, pe Lamasur, Berez, uh, Bowles, stimați deputați în Parlamentul European, stimați deputați în Parlamentele Naționale, permiteți-mi, vă rog, să vă felicit în primul rând pentru că ați organizat acest eveniment. Has become an integral part of our European semester. Mă bucur că puteți uh, participa la această reuniune care discută în primul rând despre semestrul european. Mă bucur că vom putea spori cooperarea între parlamentele noastre și uh, pe anii viitori. Îmi pare rău că trebuie să plec destul de repede pentru că deja am uh, înaintat, am uh, amânat ședința comisiei până la ora 10, pentru ca să pot participa la această ședință de deschideri. Președintele uh, și comisarul Șefcovici, care este uh, responsabil cu parlamentele naționale, va fi însă prezent aici pe întreaga durata a dezbaterilor. Europa se află astăzi la o răscruce și la fel se întâmplă și cu democrația europeană. Trebuie să mergem înainte în aprofundarea Uniunii noastre și așa și trebuie să facem dacă vrem să scoatem Europa din criză și dacă dorim un viitor mai stabil și mai sustenabil. Ca și consecință, va trebui să încercăm să obținem un spațiu adevărat politic european. Bineînțeles că trebuie să reformăm Uniunea Europeană și vrem să facem acest lucru cu susținerea cetățenilor noștri prin legitimitate democratică, prin dezbatere democratică. Pentru mine, democrația înseamnă Parlament. Avem nevoie de Parlamentul European, avem nevoie de Parlamentele naționale. Stimați deputați, am ajuns destul de departe acum de la începutul crizei și am încercat să combatem slăbiciunile Europei, să îmbunătățim economiile noastre, să dăm impulsuri guvernelor noastre și să încercăm să răspundem provocărilor. Astăzi putem spune că cei care au prezis implozia euroului au, n-au avut dreptate. Este clar, nu înseamnă însă că suntem în siguranță totală. Din 2012, Uniunea Europeană și uh, euroul încep, încep să iasă din recesiune. Indicatorii de pe piața financiară s-au îmbunătățit semnificativ și ceea ce este important, acesta este mai ales datorat uh, unor dezvoltări pozitive din partea guvernelor uh, din Uniunea Europeană și a Uniunii Europene, mai degrabă decât uh, datorită unor indicatori economici. Deci primul mesaj pe care vreau să vi-l transmit este că eforturile la nivel european și la nivel național merită făcute, nu sunt degeaba. Dar, și acesta este următorul meu mesaj, la același nivel de intensitate ca și primul, dar, așadar, nu există niciun fel de spațiu pentru a se complace în această situație, pentru că situația este cât se poate de gravă. Șomajul, mai ales șomajul la tineri, este o îngrijorare foarte mare pentru toată lumea. În 12 din 27 de state membre, șomajul la tineri este mai mare de 25% și unii dintre dumneavoastră știu că unele state membre așa cum am mai spus-o de multe ori foarte clar, sunt confruntate cu o adevărată situație de urgență din punct de vedere social. Și, nu în ultimul rând, multe state membre sunt gata acum să abordeze problema șomajului și la nivel european. Știm că foarte multe instrumente pentru combaterea șomajului se găsesc la nivelul național. Însă, sincer vorbind, nu putem la nivel european să ne împiedicăm să abordăm și noi aceste aspecte. Chiar în 2009, dacă vă amintiți, am luat inițiativa pentru summitul european pentru combaterea șomajului la nivelul șefilor de stat și de guverne. Nu am avut un răspuns uh, prea încurajator. A fost destul de dezamăgitoare reacția celor invitați. Numai unele state membre au acceptat această invitație și, de fapt, acest summit s-a transformat uh, până la urmă în într-un fel de summit între două state membre. Dar Comisia nu s-a oprit aici și a luat măsuri în continuare. De exemplu, am uh, creat acțiuni, uh, echipe și uh, timuri de acțiune pentru a putea să ne confruntăm pe temele cele mai importante în care este nevoie de susținere. Și s-a menționat deja acest lucru. Am propus, de exemplu, garanția pentru tineri acum și sperăm că aceasta va fi adoptată. Însă este clar că va fi nevoie și de măsuri mai puternice pentru a putea combate șomajul, mai ales cel la tineri, și am încredere că se va întâmpla așa. Sunt uh, convins că în continuare suntem în calendar pentru a putea combate șomajul la tineri, având în vedere discuțiile pentru următorul cadru financiar multianual. Am putea face acest lucru dacă există voință politică și există instrumentele necesare. O altă prioritate importantă trebuie să fie cadrul financiar multianual, CFM-ul. Acesta va fi discutat la Consiliul European de săptămâna viitoare. CFM-ul este, pe de o parte, un instrument, dar este o parte indispensabilă a combaterii crizei, dar este și esențial pentru creștere, competitivitate și creare de locuri de muncă. Este indispensabil, bineînțeles, și pentru a spori investițiile, mai ales în uh, țările cele mai vulnerabile și în regiunile cele mai afectate. Și în timp ce CFM-ul este, bineînțeles, un instrument puternic de solidaritate, nu este însă numai uh, menit să ajute acele regiuni în dificultate. Toate statele Chiar și beneficiarii eh, neți ai bugetului eh, au nevoie de acesta. De fapt, toate statele sunt beneficiari neți oarecum în eh, acest context. Cadrul financiar multianual oferă deci și celor mai puternice state membre o dimensiune europeană a creșterilor economice, a infrastructurii, a cercetărilor care poate să aducă beneficii puternice pentru toată lumea. Și, sincer vorbind, nu văd cum un guvern care vorbește despre nevoia de a spori creșterea pe bună dreptate și de a susține competitivitatea de asemenea pe bună dreptate, să nu accepte, bineînțeles, atunci când discutăm uh, despre cel mai important instrument la nivel european, să nu accepte deci intervenția acestui instrument care poate să îmbunătățească investițiile. Cred că avem acum un cadru financiar multianual destul de bun și trebuie să-l apărăm, iar rolul Parlamentului European este să-și dea aprobarea față de oricare din aceste decizii uh, în acest context. Așadar, apoi mai trebuie să mai îmbunătățim și uh, sistemul de aprobare pe tema um, um Uniunii Bancare și mecanismului de supraveghere bancară, pentru că acesta va fi de asemenea un pas extrem de important al uh, acestor uh, proiecte de uniune în domeniul financiar și monetar. Avem nevoie de un uh, mecanism unic de rezoluție în domeniul uh, băncilor și trebuie să avem o propunere valabilă până în vară. Avem și o hotărâre numită TUPAC, pachetul celor două măsuri, care va trebui de asemenea să ofere o guvernanță Europa împotriva crizelor viitoare și astfel, cu această măsură, Europa va trece un alt test de credibilitate. Stimați deputați în Parlamentul European și stimați deputați în Parlamentele Naționale, vreau să mulțumesc mai ales celor din urmă pentru că au venit la Bruxelles, pentru că ați venit aici pentru a discuta despre diferitele fațete ale semestrului european, care s-a dovedit a fi un instrument credibil pentru politica noastră de guvernanță economică și bugetară, pentru crearea locurilor de muncă. Nu putem să pierdem acest moment propice pentru a face aceste, um, acești pași importanți și Comisia, în raportul său anual de creștere pentru 2013, a menționat toate aceste elemente. Permiteți-mi însă să depășim acest cadru al raportului de creștere anual. Dacă vrem să ne gândim și la obiectivele cele mai importante, trebuie să nu ne temem să acționăm pe trei fronturi diferite. În primul rând, în statele membre, ca atare, prin reformele structurale, care vor permite statelor membre să-și reechilibreze bugetele și să-și îmbunătățească competitivitatea competitivitatea economiilor lor și concentrarea noastră principală trebuie să fie pe reforme pentru o piață a muncii mai flexibilă, pentru o piață a produselor mult mai bună, pentru că acestea sunt chei pentru competitivitate. Apoi, de asemenea, trebuie să punem uh, uh, accentul și pe infrastructură, transport, energie și digital. Toate acestea sunt uh, filiere de viitor pentru, care sunt, se regăsesc și în raportul anual de creștere. Apoi, trebuie să luăm și măsuri specifice care să îmbunătățească guvernanța și acțiunile și eficiența politicilor bugetare din diferitele state membre. Și, în al treilea rând, în cele 27, în curând 28 de state membre, va trebui să îmbunătățim transparența, responsabilitatea și mecanismul de solidaritate pentru a avea, într-adevăr, o uniune solidă care să facă progrese și către o uniune politică cu un sistem de control democratic mult mai bun al noilor funcții care au fost atribuite la nivel european. Acest proiect pentru, pe care l-a prezentat Comisia acum două luni despre o Uniune Economică și Monetară trebuie să se concentreze pe Uniunea Economică și Monetară, dar și pe Uniunea Politică. Trebuie să ne concentrăm pe felul cum putem să îmbunătățim cooperarea în finan- domeniul financiar, fiscal, economic, dar și în domeniul politic. Și, în același timp, oferă câteva răspunsuri acest document, după cum am văzut, unele concrete și pe termen scurt, altele mai ambițioase și pe termen lung. Unele vor depinde de pura voință politică și nu vor putea fi puse în aplicare acum pentru că necesită o schimbare a tratatului, dar cu toatele au nevoie de un schimb puternic politic de idei. Stimați deputați, Criza din ultimii ani și-a arătat care este limita acțiunilor individuale la nivel național și a arătat că este nevoie de o cooperare la nivel european și de o integrare mai bună. Foarte des, soluțiile trebuie să fie stabilite ad hoc. Instituțiile Uniunii Europene și statele membre au acționat în urgență și trebuie să acționeze câteodată ca, într-un stil pompieristic și în același timp trebuie să se gândească la o arhitectură pe termen lung. Este nevoie de modificări structurale și noi încercăm să facem aceste modificări acum. Însă o zonă euro puternică înseamnă și o mai bună democrație, mai bună uh, Um, legitimitate democratică, transparență, așa cum s-a întâmplat în pașii anteriori, atunci când am mers mai înainte spre unificarea europeană. Atât Parlamentul European cât și Parlamentele naționale joacă un rol crucial în aceasta, iar Uniunea Europeană va rămâne în continuare un sistem de guvernanță la mai multe nivele. Deci o transparență maximă la uh, nivel politic trebuie să fie garantată pentru a uh, trans- face mai transparent nivelul la care se iau măsurile. Și astfel impactul acestor măsuri se va simți mai bine. Aceasta înseamnă, stimați deputați, că un lucru este absolut evident. Transparența democratică și legitimitatea în cadrul Uniunii Europeană în secolul 21 trebuie să se întâmple atât la nivel național cât și la nivel european. Și aceasta n-ar trebui să se vadă ca un joc a cărui rezultat este până la urmă remiză, ci este într-adevăr un lucru pozitiv pentru toată lumea. Iar săptămâna europeană parlamentară este esențială, iar semestrul european are o dimensiune puternică parlamentară și arată că miza este extrem de diversă și că trebuie să luăm măsuri foarte importante care care implică atât Parlamentul European, dar și Parlamentele Naționale, fie că e vorba în domeniul bugetar, fiscal sau macroeconomic. De aceea, eu sunt pentru o folosire la maximă a acestui dialog economic, așa cum a fost el instaurat de către legislația pachetului celor șase măsuri între Parlamentul European pe de o parte și Comisia pe de altă parte, Consiliul și Eurogrupul pe de alta. Trebuie să implicăm Parlamentul, mai ales în amonte, înainte să se întâlnească pentru a dezbate Consiliul European, pentru a dezbate raportul anual de creștere și, bineînțeles, înainte de adoptarea recomandărilor specifice de țară. Comisia și Consiliul trebuie să fie de asemenea prezente sistematic la reuniunile dintre deputații din Parlamentul European și parlamentarii naționali și Comisia dorește să aibă un schimb de idei cu parlamentarii naționali cu privire la recomandările specifice de țară. În totalitate putem spune că o uniune genuină, adevărată, monetară și în um, general politică are nevoie de o abordare la mai multe nivele. Haideți să încercăm să facem acest lucru realitate. Momentul este propice, nimic nu este mai eficient decât o campanie electorală, mă gândesc aici la campania 2014 pentru Parlamentul European, pentru a putea aduce Europa mai aproape de cetățeni. Nimic nu este mai bine decât o dezbatere pentru ca să se înțeleagă despre ce este vorba. Putem să facem acest lucru și printr-o îmbunătățire a instrumentelor pe care le avem la dispoziție, prin îmbunătățirea rolurilor polit- partidelor politice și Comisia a propus să ofere un statut legal uh, european partidelor politice și sper ca partidele politice să poată să contribuie și mai departe pentru a europeniza aceste alegeri pentru ca să putem avea cu adevărat o dezbatere uh, democratică. Stimați deputați, în concluzie aș vrea să vă spun că uh, Europa reușește să facă față provocărilor pas cu pas. Foarte multe provocări rămân în picioare, mai ales provocările legate de aspectele sociale și facem progrese pentru a putea să răspundem la problemele structurale ale acestui continent. Cei care speculează um, că nu se poate face așa ceva greșesc. Haideți să investim în continuare pentru ca să le demonstrăm că n-au dreptate. Haideți să încercăm să nu lăsăm mai, jos ștacheta în ceea ce privește investițiile, pentru că vine un moment extrem de important și lucrurile o să înceapă să se simtă. Și trebuie să mai facem destul de multe. Stabilizarea nu este neapărat o redresare poate putem avea piețe mai stabile, dar trebuie să reușim să creăm și speranțe la cetățeni. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Comisiei. Știu că trebuie să fugiți acum. Das Wort hat jetzt der Präsident des Și dau cuvântul acum președintelui Consiliului, domnul Van Rompuy. Mr. President. Domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, dragi colegi, E o onoare, dar în același timp o plăcere pentru mine să particip la acest eveniment foarte important și mă bucur uh, și în calitate de fost președinte al unui Parlament Național să am această ocazie de a vă întâlni chiar la început de an. 2013, acest an, a început uh, într-o notă mai optimistă, pentru uh, zona euro în calitate de zona euro. Există mai multe semnale și președintele Comisiei l-a menționat că uh, partea cea mai neagră, cea mai dificilă a rămas în spatele nostru. E foarte clar că euroul, moneda unică, este un proiect irreversibil. În multe țări, chiar în țările uh, care suportă presiune de pe piețe, din Grecia până în Irlanda, din Spania până în Portugalia, pozițiile bugetare sunt mai sănătoase, exporturile își revin și pe partea financiară spreadurile uh, scad și uh, fragmentarea financiară în zona euro scade. Sunt, toate acestea sunt semnale utile, însă nu cred că ar trebui să uităm că încă mai avem o cale lungă de parcurs pentru că până la urmă ne aflăm în plin proces de depășire a uh, crizei financiare cea mai importantă din anii 30, care în uh, Europa a pus în pericol chiar ar fi putut pune în pericol existența monedei uh, unice. Oamenii, în vremuri de criză, se tem în legătură economiile și apoi au, uh, dat, au dubii fundamentale în legătură cu uh, supraviețuirea monedei lor care ar putea fi uh, o consecință mai nefastă în gospodării, în familii și în mediul de afaceri. Și aș, aș dori să subliniez uh, importanța acestui aspect. Stabilizarea monedei unice a fost prioritatea pentru noi în acești ultimi trei ani și aceasta dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că fără stabilitate nu am putea avea creștere și nu s-ar putea crea locuri de muncă. Și din acest punct de vedere, anul 2012 probabil va fi văzut ca un moment de cumpănă. O muncă imensă a fost uh, de, făcut, depusă în statele membre, în zona euro, dar și în întreaga Uniune Europeană. Doar uh, după ce pericolul va fi trecut, oamenii își vor da seama uh, cât de mare a fost el. Și toate deciziile pe care le-am luat s-au bazat pe două principii. În primul rând, o mai mare responsabilitate și apoi o solidaritate mai vastă. Și ambele uh, aceste două noțiuni sunt uh, inseparabile. O răspundere mai mare, mai ales pentru guvernele naționale, mai ales în ce privește încheierea tratatului, așa numitul uh, tratat fiscal, care a intrat în vigoare chiar la începutul acestei luni, și răspundere în ce privește Uh, ducerea la bun sfârșit a uh, reformelor structurale care uh, sunt extrem de necesare. Și de asemenea o solidaritate mai mare, mai ales în ce privește înființarea acestui fond de salvare, mecanismul european de stabilitate, pentru a uh, ocroti economiile noastre de uh, șocuri financiare la scară largă. Împreună cu Uniunea Economică și Mogetară, am înregistrat progrese și în Uniunea Bancară, iar toate acestea au fost uh, o contribuție foarte importantă în readucea încrederii în, uh, în uh, stabilitatea zonei euro. Sub presiune am, ne-am îndepărtat de piețele financiare, dar chiar și fără această presiune, aceste reforme ar fi fost inevitabile. Nu le-am fi putut eschiva. Cu sau fără euro, reformele structurale s-ar fi dovedit mai devreme sau mai târziu uh, necesare. Și aceasta nu numai datorită presiunii piețelor, pentru că piețele nu sunt întotdeauna raționale, ci pentru că există factori obiectivi pe care nu putem să ignorăm. Sustenabilitatea, durabilitatea, competitivitatea, schimbările democratice și așa, uh, demografice și așa mai departe. Nu se pot acumula deficituri cu două cifre Uh, sau la, uh, la uh, balanța de plăți fără să ai consecințe nefaste. De exemplu, a pune în pericol viitorul oamenilor. Dacă am fi luat aceste măsuri în urmă cu 10 ani, de exemplu, probabil că am fi putut cruța multă suferință și am fi putut evita multe probleme. Uh, acum, iată, am uh, întreprins măsuri, vedem să ve- începem să vedem și rezultate, chiar dacă uh, ele sunt timide, sunt șovăielnice. Provocarea rămâne însă în continuare. Sigur că uh, recâștigarea încrederii este foarte importantă, însă există întotdeauna un timp între revenirea la stabilitate și reluarea reală a creșterii. Și vom trece la o a doua etapă între reluarea creșterii economice și apoi îmbunătățiri pe planul ocupării. Dragi colegi, trebuie să ne axăm toate eforturile pentru că aceste, acești timpi uh, să se reducă. Deci trebuie să încurajăm reluarea refa, uh, re, uh, reluării, re, creșterii economice și apoi a ocupării. Și deci trebuie să punem în aplicare toate măsurile pe care le avem la dispoziție. Dacă așteptăm Uh, fără să facem nimic, atunci eforturile noastre nu au fost suficient de eficiente. E nevoie de programe speciale și la nivel european am început cu acest pact pentru creștere și ocupare adoptat de către Consiliul European din iunie și multe state membre au uh, depus, au luat măsuri suplimentare și la nivel uh, național. pe ansamblu, cred că avem nevoie de creștere economică structurală. Uh, care să meargă după, mai departe decât creșterea pe termen scurt. Uh, competitivitatea noastră este uh, continuu supusă la presiune și aceasta nu din partea partenerilor precum China. SUA, în urma noilor descoperiri de hidrocarburi, e din nou pe cale, pe calea, sunt din nou pe calea reindustrializării și deci trebuie să uh, acționăm uh, nucleul competitivității noastre folosind instrumentele din ultimii ani. Dar trebuie să ne asigurăm și că povara aceasta este împărțită în mod echitabil, pe cât de echitabil se poate și să păstrăm și uh, coeziunea socială. Bineînțeles că obiectivul final al eforturilor noastre de stabilizare îl reprezintă ocuparea și creșterea. Și de aceea uh, coeziunea socială va fi o consecință. Dar nu cred că ar trebui să pierdem din vedere nici dimensiunea socială a politicilor noastre. Și în acest sens aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că la Consiliul European din uh, decembrie, în cooperare strânsă cu președintele Comisiei Europene, am solicitat să se adopte uh, propuneri specifice în ce privește dimensiunea socială a Uniunii noastre economice și monetare. Dragi colegi, uh, împreună cooperăm pentru a Uh, reconstrui încrederea și creșterea, însă Uniunea Europeană și mai ales zona euro sunt uh, implicate într-un uh, proiect la scară largă legat de acest proiect de care vorbeam înainte. Impactul se face deja simțit, deși este vorba de un proiect pe termen lung. Mă refer la consolidarea Uniunii Economice și Monetare. Criza ne-a amintit în modul cel mai clar cu putință că o uniune economică adevărată, veritabilă, împleac, implică mult mai mult, are mult mai multe implicații decât o monedă unică comună. Dacă vrem să depășim obstacolele anuale, trebuie ca cadrele noastre financiare și politicile noastre fiscale să se alinieze, să se armonizeze mai mult. Acest proiect, care a fost lansat uh, în uh, iunie, uh, în urma celor trei rapoarte pe care le-am uh, depus la Consiliul European, reprezintă un efort real Uh, deci aceste rapoarte pe care le-am uh, prezentat Consiliul European uh, reprezintă un progres pe care le făptuim pas cu pas. Progresul pentru Uniunea Bancară, care ne permite să evaluăm riscul bancar, vor duce la o scădere a veniturilor fiscale prin mecanismul de supraveghere fiscală și toată această reformă a ajuns aproape în faza uh, finală și la Consiliul din decembrie am ajuns și că trebuie, la concluzia că trebuie să încercăm să uh, studiem politicile noastre economice și fiscale pentru a uh, avea o apropiere mai mare. De exemplu, să avem o coordonare ex ante a măsurilor în uh, statele membre și apoi controle uh, uh, între, în, la nivel european în ce privește reformele economice și structurale. În ultimii ani am învățat o lecție foarte importantă. Că ne place sau nu, faptul că suntem cu toții interdependenți. Deciziile economice ale unui stat membru au consecințe imense asupra celorlalte state membre. Și în zona euro, un comportament uh, riscant uh, uh, din partea guvernelor, băncilor sau a altor părți poate pune în pericol stabilitatea întregului edificiu. Provocarea pentru noi toți este cum să gestionăm această interdependență împreună și să ne asumăm fiecare răspunderea care ne revine. Trebuie să păstrăm cât se poate de mult capacitatea statelor membre de a face uh, alegeri de societate ajungând la acest nivel de decizii politice în comun necesar pentru aceste uh, obiective comune. E foarte important, de exemplu, să avem o dezbatere, dezbatere comună asupra sensibilităților naționale. Uh, uh, de asemenea, să discutăm uh, obiectivele noastre comune. Iată care sunt condițiile necesare pentru a ne duce la bun sfârșit proiectele. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că toate procedurile noastre sunt democratice și sunt controlate democratic și aici uh, intervine rolul parlamentelor. Parlamentul European și parlamentele naționale uh, nu sunt diferite, ele sunt două fațete ale aceleiași monede. Fiecare are la propriul său nivel răspunderea care îi revine și care va fi consolidată, cooperarea între aceste două niveluri, care este prevăzută în articolul 9 Uh, la articolul 2 de la Tratatul de la Lisabona și articolul 13 din Tratatul de Stabilitate Fiscală este foarte importantă. Din punctul meu de vedere, și sunt convins că e la fel și pentru președintele Comisiei Europene, uh, sunt uh, nerăbdător să o cooperez cu dumneavoastră în uh, crearea acestor noi proceduri și mecanisme sau în consolidarea procedurilor deja existente pentru a asigura cât mai multă transparență, responsabilitate și control democratic în uh, Uniunea noastră economică uh, și monetară uh, aprofundată. Dragi colegi, toate aceste aspecte sunt și mai importante dacă piețele se calmează, pentru că atunci uh, instituțiile vor trebui să mențină presiunea pentru reformele economice și pentru ajungerea la uh, creștere. Semestrul european este foarte important pentru menținerea acestei presiuni și, în acest sens, rolul dumneavoastră este crucial. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Consiliului. Mulțumesc, care cuvântul acum președintele Parlamentului irlandez, domnul Sean Barrett. Vă rog. Uh, President Schultz, um... Ähm, Domnule președinte Schulz, stimată doamnă vicepreședinte, dragi colegi parlamentari, doamnelor și domnilor, e o plăcere să particip la um, această sesiune de încheiere a lucrărilor uh, noastre. Ca parlamentar de lungă durată, apreciez lucrările noastre. Știu că este rolul nostru al parlamentarilor, uh, rol de supraveghere democratică. Domnule Schulz, îmi aduc aminte cum în octombrie anul trecut ați spus că a, a scăzut, din păcate, supravegherea democratică din partea parlamentelor și, din nefericire, a crescut uh, abordarea interguvernamentală. Eu cred că parlamentele ca reprezentanți direcți uh, ai cetățenilor ar trebui să participe la acest proces de supraveghere democratică. De aceea salut acest concept de for interparlamentar, ca cel de azi, care ne permite tuturor să ne împărtășim opiniile, atât la nivel național cât și european. De asemenea, mi se pare foarte potrivit faptul că această săptămână interparlamentară are loc la lansarea anului, operan, anului european al cetățenilor la Bruxelles și la Dublin. E un an când vom avea ocazia să ne reamintim și să sărbătorim beneficiile și drepturile de care ne bucurăm ca cetățenii europeni. Va fi ocazie pentru discuții, să vedem ce, înstăm, ce înseamnă să fii cetățean al acestei uh, mărețe Uniuni și ce fel de viitor ne dorim. Din nefericire, din cauza crizei financiare atât de grave prin care am trecut, nu prea au de existat uh, dezbateri publice deschise în legătură cu alte chestiuni importante, cum ar fi rolul nostru în politica uh, externă și de securitate. De asemenea, nu trebuie să pierdem din vedere, mai ales acum, în ciuda crizei financiare, deci nu ar trebui să pierdem din vedere pe toți cei din uh, lumea treia care în continuare au nevoie de ajutorul nostru. Eu cred că parlamentarii la nivel uh, național și european pot elabora împreună politici pentru a face față acestei probleme. Antevorbitorii mei s-au referit la problema șomajului. În Irlanda, dar și în alte țări, sunt sigur, există foarte mulți șomeri care sunt calificați. Mulți sunt uh, ingineri, instalatori, dulgheri, uh, oameni care lucrează în construcție, deci tot felul de oameni calificați acum sunt în șomaj. Și de ani de zile eu spun că la nivel european sau național ar trebui să construim un sistem prin care acestor șomeri li se oferă ocazia, de exemplu, să participe la proiecte în țările din lumea a treia. Deci ei ar putea să beneficieze în continuare de beneficiile de șomaj, însă în același timp și-ar folosi calificările pentru a-i educa pe cei din lumea care mm, trebuie să-și uh, actualizeze cunoștințele sau care au nevoie de noi cunoștințe. Ar putea ajuta, de exemplu, la construirea de școli, de spitale. Eu cred că există multe căi prin care putem îmbunătăți soarta celor din lumea a treia. Însă dacă am face asta, în primul rând am arătat că Uniunea Europeană reprezintă mult mai mult decât uh, niște simple chestiuni financiare. O altă problemă prin care trecem uh, cu mulți, uh, șomajul în rândul tinerilor. E ceva care nu e viabil. Deci nu e posibil ca 25 din populația noastră să umble brambra pe străzi chiar dacă unii dintre ei au studiat timp de 14 sau 18 ani. Deci, încă o dată, ar trebui să vedem modul, să ne uităm la modul în care folosim fondurile europene pentru a găsi noi căi de a aborda această problemă și eu cred că parlamentele ar trebui să se implice în aceste eforturi. Cred că ar fi bine de asemenea să vă dau câteva informații legătură cu situația economică din Irlanda. Celor care au îndoieli în legătură cu apartenența la Uniunea Europeană, aș vrea să le spun un lucru. Nici nu știi cine sunt prietenii până când nu ai nevoie de ei. Deci de aceea, dragi colegi, eu vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi la nevoie. În Irlanda am construit uh, un program de reforme foarte util, a fost un proces greu, ajustarea în Irlanda înseamnă că până în 2014 vom reduce numărul de funcționari publici cu 12%. Salariile publice de asemenea se vor reduce cu vreo 10%. Bineînțeles că și politicienilor li se vor reduce salariile. Au crescut uh, șarjele sociale, uh, taxele sociale și, de asemenea, uh, Uh, s-a extins baza de impozitare pentru a include taxa pe proprietate. În 2008, taxa pentru angajații era de 43,5%. În 2012, cu 4 ani mai târziu, rata era de 52% și intră în vigoare la un nivel de venituri de peste 32.000 de euro, spre deosebire de 2008 când intra în vigoare la 100.000 de euro. Am protejat piața muncii, uh, evitând creșteri uh, de impozite. Acum vedem că putem, am putut să ne recăpătăm competitivitatea internațională, ne-au crescut exporturile, iar ceea ce am uh, reușit am făcut-o cu ajutorul partenerilor europeni. Au trebuit luate niște uh, decizii curajoase și am putut conta de asemenea și pe curajul poporului irlandez. Avem în continuare nevoie de sprijinul Parlamentului European și a celorlalte parlamente pentru a soluționa problema datoriilor. Și așteptăm să se pună în aplicare decizia din iunie 2012. Salutăm cuvintele domnului Schulz, care ni s-a adresat în octombrie anul trecut. Ne-a spus când uh, unul din membrii unei familii întâmpină probleme, ceilalți trebuie să fie acolo pentru a-l ajuta. Eu cred că ne putem reveni complet prin măsurile pe care le uh, întreprindem noi, dar și cu ajutorul partenerilor noștri europeni. Ultimii ani au fost foarte grei pentru uh, în ceea ce privește guvernanța economică. Am avut o criză a monedei, o criză bancară, una economică, am avut șomaj, mai ales în rândul tinerilor, după cum spuneam. Și astea nu sunt decât câteva din problemele pe care le-am avut. Eu cred că am făcut multe în ultimii ani, totuși. Ni s-a spus la un moment dat zi de zi că moneda euro nu va supraviețui, ni se spunea că există posibilitatea destrămării Uniunii și scepticii tot scriau în ziare în legătură cu uh, efectele negative ale tuturor acestor lucruri. Însă, iată în 2013, moneda euro încă mai trăiește, e, e bine, băncile au fost restructurate, datoria a fost restructurată, mă scuzați, avem în continuare 27 de state membre și unele care doresc în continuare să adere. Eu cred că liderii europeni uh, merită um, salutați pentru aceste realizări. E clar, mai avem încă neajunsuri și probleme. Una din principalele probleme pe care le avem este deficitul de comunicare care există între proiectul european și cetățeni. Prea adesea nu auzim de Uniunea Europeană decât într-un context negativ. O, când o nouă regulă sau regulament uh, este introdus uh, cu amenințarea de amenzi la adresa statelor membre. Trebuie să facem mai mult, să comunicăm mai deschis cu cetățenii în legătură cu beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană. Și cred că asta ar trebui să fie parte din munca noastră de zi cu zi, partea acestui exercițiu pe care tocmai îl facem acum împreună cu parlamentele naționale. Eu sunt politician de vreo 40 de ani. Am început în anii 70, în 1973, când Irlanda trebuia să adere la Uniunea Europeană. Mi-aduc aminte de bănuielile, suspiciunile și frica generată de um, faptul că parlamentele naționale ar urma să preia controlul Parlamentului European. Asta nu s-a întâmplat. Anii au trecut, oamenii au învățat că doar împreună putem obține foarte multe lucruri. Și eu sper, sincer, că dacă vom face față acestei probleme de comunicare, uh, împreună lucrurile vor sta mai bine. Vă voi da un exemplu. Cu toții am încercat să înființăm canale TV parlamentare. Mie mi-ar plăcea să văd pe canalul nostru de televiziune lucrările Parlamentului European. Asta tot timpul. Mi-ar plăcea să văd uh, comisiile parlamentare la lucru. Mi-ar plăcea să văd uh, toate acestea pe canalul nostru de televiziune. Aș vrea să văd și reunile Consiliului la televizor. Aș vrea să văd cetățeni europeni și irlandezi informați în legătură cu ce se întâmplă la nivel european, dar și la nivel național. Doar așa uh, am avea de câștigat. Cu toții spunem că politica se face la nivel local. Ar trebui să ne uh, să facem tot posibilul pentru ca și problemele europene să fie de interes local. Uh, eu voi face tot posibil, voi colabora cu colegii mei din Parlamentul European, de la Comisie, în toate privințele legate de uh, Uniunea Europeană și sper că în timpul președinției irlandeze vom putea discuta despre modalitățile în care putem face față acestui deficit de comunicare. Și eu cred și de asemenea le urez tuturor eurodeputaților uh, mult succes la alegerile care îi așteaptă anul viitor, în 2014. Vă mulțumesc pentru atenție. Yeah. Uh, Barrett, liebe colegi... Mulțumesc foarte mult, domnule Barrett. Dragi colegi, stimate doamne, stimați domni, Există un uh, comedian uh, german pe care îl cheamă Carl Valentin, foarte cunoscut și a vizitat odată Parlamentul Regional Bavarez și a spus Înțeleg acum ce înseamnă parlamentarismul. S-a spus deja tot, numai că n-a spus-o deja fiecare dintre dumneavoastră. Iată motivul pentru care eu nu voi mai ține acum un discurs, pentru că conținutul discursului meu a fost deja preluat de către toți antevorbitorii mei. Vreau să mulțumesc mai ales președintelui Parlamentului Irlandez, care a vorbit din suflet. Avem Europar TV-ul, deci canalul de televiziune al Parlamentului European, pe care putem să le emitem foarte ușor către canalele de televiziune ale parlamentelor naționale și dacă odată se începe în Irlanda, vor urma și celelalte parlamente, cu siguranță. Vreau să vă propun mai degrabă să intrați dumneavoastră într-o discuție acum, care va fi condusă de colega mea, Ani Podimata. Eu trebuie să plec pentru că trebuie să îl primesc pe premierul Lituaniei în câteva minute în Parlament și imediat după aceea primul ministru al uh, Irlandei și viceprim-ministrul Irlandei, care vin imediat după aceea. Am, deci, din păcate, câteva sarcini eh, de reprezentare de îndeplinit. Însă nu vreau să plec înainte să vă spun ceva personal. În afară de mulțumirile calde pe care vreau să vi le adresez pentru prezența dumneavoastră aici, vreau să vă amintesc de data de astăzi. Astăzi este 30 ianuarie. Astăzi, acum 80 de ani, a început cea mai neagră perioadă a istoriei continentului nostru. Pe 30 ianuarie 1933, criminalul Adolf Hitler și-a asumat puterile în Germania și trebuie să ne gândim că copiii care au fost născuți în această zi și-au uh, petrecut primii 12 ani de viață în teroare, distrugere, uh, exterminare și ură. 80 de ani mai târziu, astăzi, datorită unificării europene, stăm noi aici astăzi, parlamentari europeni și parlamentari naționali din 27 de state membre, care reprezintă toate națiunile, toate rasele, toate religiile, toate opiniile, împreună în această sală, reprezentând alți oameni, pentru a discuta despre viitorul copiilor care se nasc astăzi și care vor trăi împreună și nu unul contra celălalt. Și trebuie să ne gândim ce progres extraordinar reprezintă acest lucru. Și de aceea o adunare reprezentativă este atât de importantă pentru că spiritul european este reprezentat de noi toți, fie că lucrăm la nivel național, fie că lucrăm la nivel european. Și acest spirit este cel mai bun instrument pentru a împiedica o crimă precum cea comisă de cei acum 80 de ani care au rupt puterea de partea lor și au distrus continentul. Singurul mijloc de a putea combate acest lucru este colaborarea la nivel european. Haideți să ne continuăm activitatea în acest sens. Vă mulțumesc! uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. After all... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, după aceste frumoase cuvinte despre spiritul parlamentar, cred că acum noi, membrii în Parlamentul uh, Național și în Parlamentul European, trebuie să continuăm activitatea pe care am început-o acum o zi și să demonstrăm că, într-adevăr, acest uh, concept are o valoare aparte. Așa cum au subliniat-o până acum toți vorbitorii și uh, să arătăm, deci, că parlamentarismul este uh, o miză în momentul de față și voi deschide dezbaterea. Deci, vreau să vă amintesc că aveți cartonașe de um, înscriere la cuvânt la dumneavoastră pe pupitru și dacă vreți să luați cuvântul, vă rog să completați aceste cartonașe și să ni le aduceți aici. Vreau să vă amintesc de asemenea că aceasta se aplică atât membrilor Parlamentelor Naționale cât și celor Parlamentul European. Timpul de vorbire va fi de maxim 3 minute. Deci dacă va trebui să reajustăm programul, vom vedea ce se întâmplă în funcție de cum avansăm. Deci vom face exact ca ieri doi parlamentari naționali urmați de un membru al Parlamentului European. Deschid acum dezbaterea și dau cuvântul în primul rând doamnei Trupel, care este coordonator pentru uh, Comisia de Bugete, este președinta uh, și vicepreședinte acolo. Vă rog, aveți cuvântul, doamna Trupel. Dar eu sunt membru în Parlamentul European. The European Parliament, so maybe you should... Uh... Eu sunt uh, membru în Parlamentul European, deci poate ar trebui să găsiți întâi doi reprezentanți ai Parlamentelor Naționale. Yes, but I don't have any other Yeah, yeah. Yes, but this is Yes, I'm sorry, Mrs. Uh, Trouble, there was a confusion of the cards. Cer scuze, a fost o confuzie în cartonașe. Vreau să o rog pe doamna Cucla Bettina din Germania să ia cuvântul. Yeah. <laughs> Uh, Bettina Kudler. Ja, Frau... Kudler, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Cred că este extrem de important că putem participa la această conferință interparlamentară împreună. Conferința aceasta a subliniat încă o dată cât de important uh, este rolul parlamentelor naționale. Aș vrea să ne amintim încă o dată faptul că nicio decizie nu poate fi luată dacă nu este legitimată democratic. S-a vorbit de faptul că în Marea Britanie va avea loc probabil un referendum și eu mă întreb de ce ne frică în general de referendumuri. Pentru că, de fapt, referendumurile n-ar trebui să fie salutate decât atunci când uh, așteptăm ca în toate statele membre toată lumea să se exprime în mod evident pentru Europa. Deci frică de referendum nu trebuie să ne frică, fie decât atunci când uh, am, ne e frică că am luat decizii negative, când avem uh, senzația că cetățenii au impresia că nu sunt implicați, când au senzația că nici prin parlamentele naționale nu mai au nicio capacitate de influențare și a deciziilor care se iau la Bruxelles. Aș vrea să vă amintesc uh, de câteva teme importante care s-au abordat și în ultimele zile. Președintele Comisiei Barroso a subliniat conceptul plus valorii europene, mai ales în ceea ce privește cadrul financiar uh, multianual pe termen mediu și că acest concept ar trebui să fie în centrul priorităților noastre. Aș vrea să subliniez că ar trebui să ne uităm la ceea ce avem, adică la acele cheltuieli care deja au fost hotărâte în cadrul uh, acesta financiar. Mai întâi ar trebui să ne concentrăm pe aceste proiecte. Există 250 de miliarde de euro de rest uh, bugetar, adică de fonduri care rămân după acest cadru financiar și care nu sunt încă alocate ar trebui mai întâi să vedem ce facem cu aceste fonduri înainte să facem alte cerințe din punct de vedere financiar. În ceea ce privește garanția pentru tineret, vreau să vă prezint poziția Bundestagului german. Bundestagul a salutat faptul că diferitele guverne au hotărât să uh, se dedice mai mult uh, temei uh, șomajului la tineri, pentru că acesta trebuie să obțină, să aibă o perspectivă, tineretul trebuie să aibă o perspectivă în Europa. În același timp, astfel de garanții nu pot fi date decât de către statele membre și poate în unele țări, precum Finlanda, se poate, se, se poate să dai o astfel de garanție. În același timp, însă, ar trebui să analizăm dacă garanțiile oferite de stat nu sunt până la urmă o sarcină mai mare pentru statul respectiv la un șomaj de tineret foarte ridicat dacă statul, de exemplu, promite ceva ce nu poate să respecte și dacă, de fapt, problema șomajului la tineri nu este, până la urmă, ocolită astfel. Trebuie, de fapt, să creăm uh, condițiile cadru pentru ca inițiativele private să poate să se dezvolte, pentru ca întreprinderile să creeze locurile de muncă. Statul singur nu poate să rezolve această problemă. Ce este social? Social este ceea ce creează locuri de muncă, iar promovarea investițiilor nu înseamnă. Din păcate nu am un ceas la mine la, um, la locul meu. De, da, îmi pare rău, spune președinta, dar ați depășit. Da, da, închei acum. Vreau doar să trag câteva concluzii. Nu putem să luăm decizii care nu sunt legitim, legitimate democratic. Aceasta este valabil și pentru controlul, supravegherea bancară și pentru uh, MES, mecanismul european. M-a cam îngrijorat faptul că din partea Comisiei nu s-a vorbit decât de Uniunea Bancară, dar nu s-a vorbit de supravegherea bancară. La noi, în Parlamentul Național, deci în Bundestag considerăm că este nevoie de o supraveghere bancară pentru băncile din Europa, pentru băncile relevante, dar o uniune bancară care înseamnă punerea în comun a tuturor depozitelor nu este un lucru pe care noi îl salutăm. Un, o astfel de propunere nu ar fi legitimată democratic. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Aș vrea să vă rog să, sta, să puneți și ceasul la vedere, pentru că vorbitorul trebuie să poate să-și urmărească cronometrul. Dau cuvântul acum domnului Igor Spimenus, care este vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Leton. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi vorbi în letonă. Mulțumesc. Vreau să vorbesc despre cadrul financiar multianual până în 2020. Pentru Letonia este foarte important cum va fi întocmit acest CFM, pentru că economia noastră depinde în mare parte de bugetul alocat în acest uh, plan. Următorul plan uh, multianual bugetar este în momentul de față pe masa de discuții și între timp avem nevoie și de o reanaliză a fondurilor coeziune. 1,5% din PIB Între timp, se pare că finanțarea pentru coeziune va fi redusă spre deosebire de perioada anterioară și uh, totul va depinde de previziunile economice. S-ar putea să crească de la 0,6 la 1 miliard de euro. Și în următoarea perioadă de finanțare, în ceea ce privește coeziunea, au uh, un plafon mai jos acum și au fost calculate pe baza PIB-ului uh, trecut. Aceasta creează un impact negativ pentru portofoliu pentru Letonia, pentru că la începutul crizei Letonia a mers foarte în jos și indicatorii macroeconomici de atunci erau foarte proști, s-au deteriorat foarte mult și în Parlamentul Leton considerăm că ar trebui să existe o abordare diferențiată pentru alocațiile pentru țările care din 2008 în 2010 au avut o criză, s-au suferit de criză foarte mult, au avut o creștere mică a PIB-ului, mult mai mică decât media din UE. Între timp, însă, dacă aceste țări au avut fonduri, o rată de absorție foarte bună, finanțarea pentru coeziune ar trebui să asigur, fie asigurată la un nivel foarte bun, astfel încât să poată să se obțină obiectivele stabilite pentru 2020. Mă refer aici la PAC. La PAC plățile directe au fost mai mici, cele mai mici din toate statele membre ale Uniunii Europene. Numai 34% din nivelul mediu de plăți directe din UE a fost uh, acordat Letoniei. Considerăm că ar trebui să existe un nivel minim de plăți directe și acesta ar trebui să se afle pe la media um, plăților directe din UE, pentru că ar fi corect ca acest nivel al plăților directe până în 2020 uh, să poată să atingă de fapt 80% din media UE. Această creștere în finanțare nu ar trebui să fie compensată prin reducerea finanțării pentru dezvoltarea rurală, de exemplu, sau pentru pescuit. Aș vrea să subliniez faptul că un nivel mai mic de finanțare pentru dezvoltare ar deteriora situația unor țări care uh, tocmai ies din criză și care ar putea să le reducă și competitivitatea acestora. Mulțumesc foarte mult. Acum, doamnă Trupel, vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, aș vrea să exprim două idei centrale pe care le-am auzit azi dimineață în intervenții. În primul rând, uh, ceea ce a spus președintele Barroso, și anume că democrația europeană se vede prin faptul că Parlamentul European este întărit și Parlamentele naționale la fel împotriva Consiliului. Cred că este o afirmație corectă într-un fel, pentru că aceasta înseamnă că dumneavoastră în statele membre și noi aici, în Parlamentul European, trebuie să avem pretenția să colaborăm foarte strâns și să folosim acest rol puternic împotriva Consiliului European în a cere anumite lucruri în a controla, dar bineînțeles și pentru a intra într-un dialog real între noi și Consiliul European. O a doua remarcă, care mi se pare extrem de importantă astăzi, în Financial Times am citit că cele 11 țări care sunt pentru introducerea taxei pe tranzacțiile financiare vor avea 30 până la 35 de miliarde de euro ca încasări, deci o sumă extrem de mare. Știți că avem negocieri pentru cadrul financiar multianual. O astfel de sumă, care înseamnă o pătrime a bugetului european, care se disponibilizează deodată prin această taxă, mi se pare că este o contribuție enormă. Aș vrea de aceea să vă spun acest lucru pentru că știu că există o ceartă foarte mare cu unele state membre unde să intre aceste fonduri, iar statele membre au pretenția, au dorința ca aceasta să intră în bugetele parlamentelor naționale, iar noi în Parlamentul European suntem o majoritate de părere că ar fi foarte important ca această taxă pe tranzacțiile financiare să fie transformată într-o resursă proprie a Uniunii Europene și în aceeași măsură ar trebui ca plățile din PIB pentru Uniunea Europeană, deci contribuțiile uh, în procent din PIB, să fie reduse din la statele membre către Uniunea Europeană. Și aceasta este, mi se pare, o măsură foarte bună într-o perioadă de criză în care și bugetele sunt consolidate, pentru că întrebarea este de unde vin banii pentru bugetul european. Iată de ce această abordare e importantă. Știu că la foarte mulți această chestiune este foarte dezbătută, mai ales uh, la plan, pe plan intern și în Irlanda și în Marea Britanie, dar aș vrea să vă rog să vă mai gândiți odată la acest aspect, pentru că dacă summitul uh, va avea loc săptămâna viitoare și va aborda această temă, cu siguranță va trebui găsit o soluție. Și precum uh, parlamentele naționale, așa cum vor apărea parlamentele naționale cu poziția pe care o vor avea, vor influența foarte mult evoluțiile de săptămâna viitoare. Mulțumesc foarte mult, doamna Trupel, spune doamna președinte, și mulțumesc pentru referința făcută la taxa pe tranzacțiile financiare. Aș vrea să-i cuvânt, să dau cuvântul domnului Servanț din partea Parlamentului olandez. Yes, uh, thank you, Chair. Um, let me start by saying that um... Mulțumesc. Aș dori să spun că ne-a dezamăgit faptul că președinții Comisiei și a Consiliului au trebuit să plece, pentru că n-am putut avea niciun fel de dezbatere cu ei. E una să spui că parlamentele naționale sunt importante, probabil că vom mai avea uh, ocazia să mai discutăm cu ei, dar Mm, domnul comisar Șefcovici încă se află în sală și o să uh, îi adresez câteva întrebări. Am discutat uh, în ultimile zile despre rolul parlamentelor naționale uh, Uh, despre controlul pe care îl uh, exercită asupra guvernelor lor. S-a vorbit foarte mult despre transparență și legitimitate. În ce privește transparența, în Parlamentul uh, olandez există câteva temeri, pentru că în ultimii ani am avut destul de multe summituri cu o pregătire total opacă. De exemplu, dacă ne uităm la summitul la Consiliul European din decembrie, foarte important, cu o săptămână înainte, proiectul Comisiei, proiectul prezentat de Comisia Boroso a fost publicat publicat. Uh, și cu câteva zile înainte de summit uh, s-a publicat și documentul domnului Van Rompuy. Pentru noi a fost foarte greu să organizăm o dezbatere pe marginea acestor documente. Apoi, concluziile sau proiectul de concluzii uh, al uh, summitului european nu sunt uh, uh date uh, publicității. Uh, Uh, ne putem, uh, le putem uh, citi, dar nu putem să le dezbatem, deci nu sunt puse în dezbaterea publică. Deci aș dori să adresez o comisiei. Cum se poate îmbunătăți transparența în acest proces de luare deciziilor și aș dori să știu dacă aceste documente ale Consiliului ar putea să fie deschise publicului și parlamentelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul de Gruf din partea Belgiei. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Uh, doamnă președinte, când uh, urmărim această dezbatere, ne dăm seama că acest concept al legitimității democratice revine tot mai des și cei care sunt adepții acestei legitimități iau deciziile Însă atunci când uh, uh, încerci să susții un proiect, uh, e foarte greu să o faci atunci când sunt atâtea voci sceptice în ce privește legitimitatea. S-a vorbit destul de mult despre legitimitatea Parlamentului European, care este un parlament ales direct, care e funcțional, care este foarte activ, dar care Uh, nu se poate exprima decât uh, uh, față de 1% din PIB-ul Uniunii Europene. Și apoi avem parlamentele din cele 27 de state membre care sunt alese dar și ele în mod democratic, dar care se exprimă în proporție, de, deci asupra a jumătate din PIB-ul din țările lor respective. de 45 de ani fac politică, pot spune acest lucru, am fost uh, alesă uh, uh, fără întrerupere în Parlamentul Național, am fost chiar și președintele Parlamentului meu și îmi dau seama că este foarte greu ca politica europeană să se prelungească în politica la nivel național și în dezbaterile la nivelul parlamentelor naționale. Am prezidat adunarea parlamentară din Belgia, chiar înaintea președintelui uh, Van Rompuy și în ciuda eforturilor noastre ca Europa să devină o prioritate, în parlamentele naționale nu se pune niciodată accentul pe Europa. În orice caz, așa a fost până, când, uh, până anul trecut, până în urmă cu uh, câteva luni, pentru că iată că dintr-o dată Europa, odată cu zona euro, pare să fie omniprezentă cu dezbaterea cu privire la politica socială, politica de ocupare, uh, crearea de locuri de muncă, Europa uh, a devenit prezentă și ne dăm seama, iată, că Europa poate apărea pe neașteptate. Și aș dori să adresez o întrebare. Când se vorbește despre subsidiaritate și despre proporționalitate, aș dori să știu când vom uh, transpune aceste concepte la dezbateri mai ample, cum am putea folosi aceste concepte în dezbaterile noastre. Președinta, dragi colegi, aș dori să vă reamintesc că, președintele Barroso a părăsit sala de plen, dar vicepreședintele Comisiei, uh, domnul Șefcovici, ne onorează cu prezența. Deci, după Uh, această primă rundă de intervenții, o să îi dau cuvântul pentru că mai avem ceva timp la dispoziție și probabil că veți avea ocazia uh, să mai puneți întrebări într-o a doua rundă de uh, întrebări. Acum aș dori să dau cuvântul colegului Huang Gong. Mulțumesc! Nu țineam neapărat să iau cuvântul, pentru că am vorbit ieri despre analiza anuală de creștere. Din punctul meu de vedere, este dezbaterea cheie pentru semestrul european, dar din păcate nu e vorba de un act legislativ și noi vorbim de aspecte foarte, foarte interesante în orice caz astăzi. Aș dori să am o reacție la ce spunea colega uh, din uh, Parlamentul uh, din Germania care a spus că Uniunea Bancară are un caracter nedemocratic. Aș dori să-i reamintesc totuși că cancelara germană a propus această Uniune Bancară ca o uh, contraparte pentru recapitalizarea băncilor din Spania ceea ce ne-a permis să evităm o a doua criză bancară foarte gravă în Europa. Miza acestei uniuni bancare e să treacă la etapa următoare în integrarea europeană. Și Almania tot timpul continuă să dea lecții Europei, uh, încurajându-ne să mergem pe această cale. Noi, uh, la Parlamentul European, mai ales la uh, grupul socialist, suntem adepții acestui salt federal, să spunem. Dar miza pentru acest salt federal e ca el să fie democratic și aici trebuie să organizăm o dezbatere. Uh, Sigur că parlamentele naționale trebuie să își joace rolul care le revine la nivel național și să exercite control democratic în statele membre, dar la scară europeană avem și noi o miză democratică și ne-am dorit ca această uniune bancară să uh, Uh, se facă cu consultarea puterilor democratice și de aceea noi am cerut și Parlamentul a votat majoritar pe această temă, noi am cerut ca mecanismul european de stabilitate să facă obiectul unei guvernanțe democratice și nu, nu, nu doar interguvernamentale. Avem foarte multe dosare pe care Parlamentul European trebuie să intervină, să joace rolul care îi revine și cred că ar trebui să cooperăm cu toții, să avem o suveranitate împărțită între Parlamentele Naționale și Parlamentul European și să nu intrăm tot timpul timpul în conflict. Mulțumesc! Și acum aș dori să dau cuvântul senatorului Terry Layton din Irlanda. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să profit de această ocazie să spun că uh, contribuțiile parlamentarilor și naționali și europeni au fost foarte, foarte interesante și aș dori să le mulțumesc celor care au luat uh, cuvântul astăzi, mai ales uh, reprezentantului uh, uh Parlamentului Irlandez, care a a uh, avut o contribuție foarte, foarte interesantă la dezbaterea de astăzi. Nu ni se oferă uh, atâtea ocazii. El a vorbit în calitate de președinte al Parlamentului Irlandez și mă bucur că am avut ocazia să îl ascult. Într-adevăr, um, acoperirea mass media în Irlanda a unei astfel de reuniuni este foarte, foarte limitată, dar cred că este foarte important să ne spunem punctul de vedere. M-a uh, impresionat pozitiv propunerea sa Uh, în legătură cu mobilizarea uh, lucrătorilor calificați pe care îi avem la dispoziție, de exemplu, ingineri, uh, specialiști în informatică și așa mai departe. E o ocazie pe care nu trebuie să o ratăm. Și aceasta nu numai în Irlanda, ci cred că în întreaga Uniune Europeană pentru că lucrătorii care sunt astăzi șomeri ar putea să fie uh, angajați în alte locuri decât în uh, acasă și uh, ar putea să lucreze pentru a construi uh, spitale, a lucra în uh, infrastructura și așa mai departe. ar putea să lucreze, de exemplu, și în lumea a treia și ar putea permite acestor țări să se ridice. Și apoi, uh, și în ce privește uh, transmiterea pe posturile de televiziune a dezbaterilor europene, a Parlamentului European, a Comisiei, a Consiliului, cred că e o propunere foarte, foarte interesantă, pentru că Uh, opinia publică e interesată. Nu există suficientă acoperire a mass media. Uh, foarte târziu, la miez de noapte, se uh, fac rapoarte pe posturile noastre naționale de televiziune în ce privește activitatea Parlamentului European. E o propunere pe care o, o susțin. Iată, se împlinesc 40 de ani de când uh, Irlanda a aderat la Comunitatea Economică Europeană și a fost o experiență prețioasă și fără îndoială irlandezii Uh, prin uh, plebiscitele pe care, care au fost organizate, au susținut proiectul european de-a lungul acestor patru decenii. A fost o poveste de succes. Sigur că acum pentru a mă referi la problemele din urmă cu 3-4 ani, uh, sprijinul a scăzut, dar Uh, nu e o problemă legată doar de activitatea Parlamentului European, ci de Banca Centrală Europeană. Uh, plata datoriilor, uh, alte probleme sunt foarte importante, trebuie să le discutăm. Irlandezii au plătit ponoasele, noi sprijinim în continuare Uniunea Europeană și zona euro, dar și deciziile guvernului irlandez, guvernului actual și anterior, probabil că Uniunea Europeană s-ar confrunta cu o, o criză și mai gravă. Aș dori să mă refer la ce au spus uh, colegii care mă însoțesc din delegația irlandeză. Uh, eu, în calitate de senator irlandez, aș dori să le mulțumesc uh, tuturor pentru prezență și să vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule senator Leiden. Și, într-adevăr, aveți dreptate, contribuțiile din partea Parlamentului Irlandez la aceste dezbatere au fost foarte, foarte interesante. Bineînțeles, mai ales contribuția, uh, contribuția președintelui uh, Parlamentului. S-a mai scris cineva la cuvânt, domnul Salavracos, dar uh, constat că a părăsit sala de reuniune, deci acum o să dau cuvântul uh, vicepreședintelui Comisiei, domnului Șefcovici, pentru o uh, primă serie de răspunsuri la întrebările și la observațiile dumneavoastră și după aceea o să dau cuvântul uh, doamnei Beres, președ și domnului Lamasur, președinții Comisiilor uh, uh, de Afaceri Economice și de Ocupare din Parlamentul European, care doresc și ei să reacționeze la intervențiile care au fost făcute uh, până acum și după aceea aș dori să vă reamintesc că uh, pe pupitre aveți uh, formularele galbene, vă mai puteți înscrie la cuvânt, vom continua dezbaterea până la ora 12, 12 și un sfert. Deci, domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia de a răspunde la prima rundă de întrebări. Vă încerca să răspund în ordine. Doamna Cudla Betina din Bundestag ne-a reamintit că ar trebui să vorbim mai mult despre valoarea adăugată oferită de Uniunea Europeană. Da, aveți perfectă dreptate. Așa cum a spus și domnul Barroso, uneori atunci când discutăm despre CFM, uităm că apartenența la Uniunea Europeană e benefică pentru fiecare stat membru, într-un fel sau altul. Și vă voi da două exemple destul de grăitoare, cred eu, și care au de-a face cu această dezbatere care a început în Marea Britanie și sper uh, că vom avea și exemple pozitive de pe urma dezbaterilor britanice. Dacă vă uitați la contribuția Marii Britanii, în 2011 au contribuit cu vreo 6 miliarde de lire, deci vreo 7 miliarde de euro. Estimările departamentelor britanice sunt că beneficiul anual pentru întreprinderile și cetățenii britanici e de între 30 și 40 de miliarde de lire anual, deci în funcție de ciclul economic. Deci beneficiile sunt absolut clare. Deci uneori e greu să analizez bugetul european doar din perspectiva restrânsă acestui uh, cadru financiar multianual care reprezintă doar 1% din PIB. Când am fost în Parlamentul olandez anul trecut, am discutat și acolo despre implicațiile bugetare și despre valoarea adăugată europeană și M-a bucurat să aflu că neerlandezii au calculat beneficiile pentru cetățenii uh, țărilor, beneficiile de pe urma apartenenței. E vorba de 200 de euro pe cap de locuitor în fiecare an. N-am un calculator, s-ar însemna vreo de 7 sau 8 ori mai mult decât contribuția pe cap de locuitor uh, a acestei țări la bugetul european. Deci ce înseamnă asta? Prin intermediul bugetului comunitar, prin piața unică, prin cooperarea noastră, putem înmulți aceste beneficii economice pentru toți cetățenii. N-ar trebui să vedem lucrurile doar dintr-o perspectivă contabilă îngustă uh, în ceea ce privește uh, cadrul financiar multianual. Nu ar trebui să avem în vedere imaginea de ansamblu mult mai mare. Deci Uniunea Europeană e cea mai mare economie din lume. Economia care deține procentul cel mai mare din comerțul internațional și care ne uh, care oferă nenumărate beneficii cetățenilor. Salut cele spuse de președintele la măsură. Ar fi bine să avem o astfel de analiză în legătură cu aspectele mai generale legate de beneficiile pe care le aduce apartenența la Uniunea Europeană. Să se vadă clar cât plătește fiecare stat și cât beneficiază, însă nu dintr-o perspectivă restrânsă, matematică, ci ar trebui să vedem exact cât de mult uh, avem de câștigat de pe urma Uniunii Europene. V-ați referit și la supravegherea bancară și la rolul BC, doamnă Cudla. Trebuie să vă spun că e o evoluție nemai întâlnită. Am reușit să ajungem la înțelegere privind mecanismul european de supraveghere. Negocierile au durat mult, au fost anevoioase, a fost extrem de greu să ajungem la echilibrul corect. Uh, Consiliul European a trebuit să dea instrucțiuni ministrilor de la Ecofin de două ori să ajungă la o înțelegere și era foarte urgent. De ce era urgent? Deoarece am văzut care erau neajunsurile și limitele sistemelor de supraveghere națională uh, asupra băncilor. Am văzut cum uh, piețele financiare erau integrate, însă am văzut în același timp cum supravegherea bancară era în continuare de competență națională. Deci de aceea E atât de uh, important acest pas, e chiar istoric. Și bineînțeles, noi, Comisia, vom face tot posibilul pentru a adăuga cei doi piloni suplimentari care sunt necesari. În primul rând, propunerea pentru mecanismul de rezoluție european și celălalt garanția pentru depozitele bancare. Deoarece noi credem că odată ce avem o monedă comună și odată ce uh, avem politici majore în comun, vom lansa coronarea ex ante și următorul pas firesc e să ne asigurăm că moneda euro, ca monedă majoră, cea a doua la nivel internațional, e bine supravegheată. Acum, problema răspunderii, tragerii la răspundere. E clar că se pune, iar Comisia a declarat că Banca Centrală Europeană va trebui să poată fi trasă la răspundere de Parlamentul European, mai ales în tot ceea ce ține de supraveghere. În același timp, aș vrea să vă spun că un motiv pentru care ne-a luat atât de mult timp să ajungem la soluția corectă în ceea ce privește mecanismul european de stabilitate a fost că miniștrii de finanțe analizau cu mare grijă uh, Uh, problema împărțirii rolurilor între supraveghetorii naționali și cel european. Și s-a găsit echilibrul atât de necesar. Toate țările au ajuns la o înțelegere. Și Parlamentul European, de asemenea, va avea competențe în ceea ce privește supravegherea acestor autorități de supraveghere. Da, eu știu că există uneori posibilitatea unor conflicte între autoritățile de supraveghere naționale și Banca Centrală Europeană. a încercat să luăm toate măsurile de precauție pentru ca acest sistem care urmează să fie introdus să fie cât mai bine calibrat și echilibrat. Și sperăm să-l putem folosi la potențial maxim și răspund astfel și domnului Juan Gop care s-a referit la acest lucru. Privitor la plățile directe, întrebarea colegului din Letonia. Da, e o problemă într-adevăr foarte grea. O problemă care vizează în primul rând statele membre care au aderat în, ultimul, în ultimele valuri. Bineînțeles, se dorește uh, o plată mai rapidă a plăților directe. Însă știm că avem niște limite în ce privește cadrul financiar multianual. Trebuie să progresăm cât mai rapid și trebuie să ne folosim de limitările bugetare cât mai mult. Propunerile făcute oglindesc diferențele existente și noi încercăm să facem tot posibilul, însă avem aceste limitări bugetare. Deci, e într-adevăr greu. Un alt argument important care trebuie menționat e faptul că statele membre noi au beneficiat mult de pe urma ajutorului pentru dezvoltare rurală. Dacă ne uităm la sprijinul pentru agricultori, trebuie să ne uităm la nivelul de plăți directe, dar și la plățile pentru dezvoltare rurală și să ne uităm la cifrele pe hectar și atunci vedeți că cifrele nu arată atât de rău pentru noile state membre. Deci trebuie să vedem cum, la nivel național, ambele uh, forme de ajutor uh, pot fi utilizate pentru agricultori. Doamna Trupel vorbea despre importanța cooperării între parlamentele naționale și cele europene pentru uh, atrage mult mai mult la răspundere Consiliul și Consiliul European. Dacă îmi permiteți, voi face legătura și cu întrebarea pusă domnul Servas din Parlamentul uh, Țărilor de Jos în legătură cu transparența în generală. Da, știu că o chestiune importantă pentru Parlamentul olandez și doamna Stric luni mi-a pus aceeași întrebare. După cum vă închipuiți, mi-e <laughs> greu să vorbesc în numele Consiliului. Eu reprezint însă Comisia la Consiliul de Afaceri Generale care pregătește fiecare summit. E drept că uneori pentru a ajunge la o înțelegere și pentru a trage niște concluzii, trebuie să avem încredere în intuiția politică a președintelui Consiliului European, sub uh, auspiciile căruia sunt pregătite concluziile Consiliilor Europene. Eu vă asigur că ministrii care reprezintă statele membre la Consiliul de Afaceri General, des- discută uh, cu multe amenute, într-un mod foarte deschis în prezența domnului uh, Van Rompuy. Unele din discuții sunt transmise prin televiziune, sunt difuzate. Bineînțeles, acum trebuie să ne asigurăm că televiziunile publice naționale vor prelua aceste imagini pentru a le arăta cetățenilor. Referitor la planul pentru uh, consilii, Bineînțeles că știm din start uh, că propunerea făcută urmează să fie discutată lungă, deci nu e ceva ce urmează să fie adoptat pur și simplu. Știm că în unele domenii am avansat uh, enorm de mult. Nici nu ne închipuiam că putem avansa așa de mult. E o propunere, în primul rând, pentru a lansa dezbaterile și eu mă bucur că am avut și dezbaterea uh, de astăzi, de aici. Eu aș prefera ca doamna acestui an să vă prezentăm tuturor astfel de, de propuneri. Deci nu doar din perspectiva Uniunii Economice și Monetare, ci din perspectiva uh, tuturor evoluțiilor la nivel european inclusiv în ceea ce vrește ultimele etape din Uniunea Politică. Deci am vrea să vă prezentăm un astfel de document, deoarece va fi foarte important uh, înainte de alegerile parlamentar, pentru Parlamentul European din 2014. Noi sperăm ca noul Parlament și ca noua comisie care va fi urmată, uh, formată după aceea să aibă un mandat clar din partea cetățenilor cum să fie dusă mai departe acea propunere, acea viziune și cum putem conduce Uniunea Europeană către următoarea etapă a integrării. Cât despre transparență, facem tot posibilul la Comisia Europeană, fie că e vorba de accesul la documente sau la diferitele reuniuni ale grupurilor de experți, de exemplu, procesele verbale sau înregistrările sesiunilor și vă pot da o listă lungă cu tot ce am făcut. Eu Aș fi bucuros să împărtășesc cu parlamentele naționale tot ceea ce am încercat să facem pentru a uh, pentru a spori transparența lucrurilor comisiei. Domnul de Cro din Belgia vorbea despre subsidiaritate și proporționalitate. Pe bună dreptate a spus că asta e parte din fiecare dezbatere cu parlamentele naționale. Noi învățăm multe din discuția cu Comisia. Și ceea ce încercăm să facem e ca, înainte de a face orice propunere legislativă, să facem o evaluare de impact uh, foarte amănunțită și proporționalitatea și solidaritatea sunt două elemente bine analizate. Deci 30% din această evaluare de impact 30% din aceste evaluări de impact arată că propunerile legislative trebuie redactate din nou, trebuie îmbunătățite, deoarece nu sunt uh, îndeplinite aceste criterii așa cum trebuie. Și după asta transmitem Parlamentului uh, evaluarea, inclusiv a subsidiarității și proporționalității. Și mă bucur foarte mult să văd că uh, în ceea ce privește mecanismul de verificare a subsidiarității, primim din ce în ce mai multe uh, avize din partea parlamentelor naționale. E foarte bine. ne cer însă scuze, deoarece de multe ori ne ia foarte mult uh, timp să uh, vă răspundem la scrisori și să vă răspundem la reacții. Ultimul comentariu din partea senatorului irlandez, uh, domnul Leiden. Da, comunicarea pozitivă, într-adevăr, uh, ar trebui să facă obiectul unor eforturi. Da, nu ar trebui să făcăm jocul în mijloace de comunicare care întotdeauna arată doar imagini negative legate de Uniunea Europeană. Nu ar trebui să există și o prezentare a aspectelor pozitive. Și în ceea ce privește costul ajutorului pentru Irlanda, da, într-adevăr știu cât de greu este. Noi suntem impresionați de eforturile poporului irlandez, suntem impresionați de modul în care programul este executat atât de, atât de bine și ne bucură să vedem că practic uh, piețele și-au recăpătat încrederea în Irlanda și sperăm de asemenea să se ajungă la o înțelegere cu Banca Centrală Europeană. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Șefcovici. Da, în ceea ce privește reproducerea, retransmisia dezbaterilor publice, dezbaterilor de la comisie, poate că ar fi bine ca și acestea să fie retransmise, nu doar cele din Parlament, e o idee excelentă. Înainte de a, la cu, de a da cuvântul președinților comisiilor uh, de fond, l-aș ruga pe domnul Sean Barrett, președintele Parlamentului Irlandez, să tragă concluziile nu va dura mult. Vreau să mă refer doar la relația mea cu fostul președinte al Parlamentului belgian, domnul De Croo. Dumnealui spunea că în parlamentele naționale temele europene n-au deloc căutare. Da, și eu am aceeași impresie din nefericire. Și o sugestie pe care am făcut-o uh, eu a fost să încercăm să avem o înțelegere cu toate parlamentele naționale, ca într-o anumită zi, într-o anumită lună, toate parlamentele naționale să discute despre temele europene care au fost discutate, de exemplu, la, în cadrul comisiilor parlamentare din Parlamentul European. Asta pentru a avea o dezbatere, de a sprijini și ziua europeană în parlamente. Ei, cum pui în practic o astfel de idee, asta e, asta e greu. Și tocmai pentru aceea e bine să avem adunări ca cea de astăzi. Avem sugestii bune care sunt prezentate, după aceea nu știm ce se va întâmpla cu ele în urma discuțiilor, însă ar fi bine să încercăm să avem un sistem prin care Uh, ceea ce se discută aici să treacă mai departe în parlamentele naționale, de deci să nu fie pur și simplu uitat. Dacă vrem într-adevăr să le cerem parlamentelor naționale să discute uh, chestiuni europene, vă sugerez să se aleagă, de exemplu, o zi sau două în fiecare lună când uh, se poate discuta despre asta. Deci nu știu, poate că i-am putea cere comisiei să facă o propunere la o reuniune a Consiliului European, deci pentru ca guvernele noastre să fie de acord cu astfel de sugestie. În orice caz, decizia trebuie luată undeva, deci nu trebuie lăsată pur și simplu să plutească în aer. Însă e extrem de important să facem așa ceva, deoarece noi, mulți dintre noi din parlamentele naționale, nu suntem membri dintr-o comisie parlamentară privind afacerile europene și mulți dintre noi habar nu avem ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Deoarece dacă rapoartele nu ajung în plenul nostru, cine poate să știe ce se discută la nivel de comisie parlamentară? Deci, într-adevăr, există aici un deficit uh, și o astfel de conferință ca cea de azi ar putea da un rezultat pozitiv în această privință. Și în ultimul rând, aș vrea să mă refer la ceea ce spunea colega din Germania în legătură cu referendumul. Ei bine, noi irlandezii suntem experți în acest domeniu. În Constituția noastră sunt multe cuvinte, e o Constituție foarte stufoasă. Și de fiecare dată noi trebuie să organizăm un referendum, știți dumneavoastră, când se face o modificare a vreunui tratat european. Da, într-adevăr, e o plăcere când referendumul uh, trece, când uh, rezultatul e pozitiv, însă, Doamne ferește, când uh, se întâmplă contrariul. Știți că toți cei care se opun Uniunii Europene intervin în dezbaterea legată de referendum, cu tot felul de chestiuni care nici măcar n-au de a face cu subiectul referendumului, însă, într-adevăr, e o mare răsplată să primești confirmarea din partea poporului, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori. Singura dificultate pe care o văd eu legată de organizarea regulată a referendumului e că prezența la referendumul e relativ scăzută, ceea ce e un semnal de alarmă pentru noi politicienii. Ar trebui să ne dăm seama că încă o dată avem greutăți în a comunica cu cetățenii și că oamenii nu înțeleg importanța chestiunilor supuse unui referendum. Eu nu mă tem de organizarea unui referendum, e un exercițiu bun, mai ales atunci când obții rezultatul pe care ți-l dorești, însă sunt foarte de acord cu colegiul, colegul meu belgean, cu domnul de Cro. Trebuie să facem ceva pentru ca în toate parlamentele naționale să se discute despre chestiunile europene importante. Deoarece dacă nu sunt dezbătute acolo, cum ne așteptăm noi ca alți cetățeni, uh, publicul larg să înțeleagă ce se întâmplă? Și, în ultimul rând, unul din alți alte lucruri Uh, dificile din uh, <laughs> punct de vedere al opiniei publice. Limbajul folosit. Se vorbește de two-pack, de six-pack. Da, noi ne așteptăm ca oamenii să știe ce e la pachet cu șase măsuri. Unul se gândesc poate că nu știu, cine știe, o fi o lădiță cu șase beri. Despre ce vorbim când vorbim cu limbajul ăsta? Deci nu ar trebui să presupunem că publicul uh, larg înțelege exact, publicul general înțelege exact despre ce vorbim noi. Da, au descoperit și spreadurile între timp vieții oameni, spune doamna Podimata. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca președinte ar vrea să subliniez faptul că aici, în Parlamentul European, avem Europar TV, un canal de televiziune care are parteneriate strategice cu multe televiziuni naționale, regionale, locale, parlamentare, de peste tot din Uniunea Europeană, pentru a-i apropia pe cetățeni mai mult de ceea ce facem noi aici, mai ales la Parlamentul European. Noi ne-ar face mare plăcere să îmbunătățim și să extindem această formă de colaborare. Și ar trebui să vedem ce se poate face și în perspectiva Comisiei Europene pentru ca cetățenii să fie familiarizați uh, mai mult cu discuțiile care au loc în Parlamentul European. Acum îi voi da cuvântul președintelui uh, la măsuri sau doamnei Beres, nu știu, de la bugete sau de la ocupare, domnul Lamasur, președintele Comisiei uh, uh, de Bugete. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Câteva elemente, câteva comentarii sau răspunsuri la intervențiile care au fost făcute de către reprezentanții Parlamentelor Naționale, dacă îmi permiteți. Către Betina Cudla de la CDU a plecat Aș vrea să fac două comentarii. Aș vrea să completez ce a spus uh, președintele Barrett cu privire la referendumuri. Betina ne spunea că nu trebuie să ne fie frică de referendumuri. Este evident că dacă, de exemplu, cancelarul Kohl în 1992 ar fi supus uh, tratatul de la Maastricht uh, unui referendum, mă refer aici la colegii germani, ar fi uh, fost cu siguranță majoritatea împotrivă, împotriva intrării în zona euro a Germaniei. Dar poporul german a putut să se pronunțe apoi la alegerile următoare, la alegerile generale, când l-a reales uh, cu succes pe cancelarul Kohl. Fiecare din uh, țările noastre au tradițiile ei. În Franța, de când generalul de Gaulle a, și-a dat demisia după ce a pierdut uh, un referendum, referendumul este considerat ca un plebiscit pentru sau împotriva celui care este la putere. Dacă eu sunt la putere și vecina mea votează nu, uh, atunci este clar ce vrea să spună. Deci trebuie să încercăm să interpretăm folosirea democrației directe și parlamentarii știu foarte bine uh, care este calitatea democrației reprezentative spre deosebire de democrația directă. Trebuie combinate ambele stiluri, dar fiecare țară și are tradițiile ei. Aș vrea de asemenea să comentez ceva cu privire la remarca pe care a făcut-o dumnea ei, în care se întreabă toată lumea de ce ar trebui să creștem bugetul european când sunt peste 200 de miliarde de euro de credite non-utilizate, așa numitele așa numitele resturi, după cum a zis domnul Barrett, uh, rest arichide, RAL, în acest nou limbaj pe care îl folosim. Dar, de fapt, este vorba de un excedent fals, pentru că atunci când uh, punem în aplicare noi programe comunitare în domeniul uh, coeziunii politicii regionale, fondului social și așa mai departe, aceasta durează cam 18 luni în fiecare stat membru pentru ca să ne punem de acord pe proceduri și pe proiecte, în, mai ales în statele membre federale. Deci avem oarecum o întârziere tehnică de 200 de miliarde. Și nu e vorba de o problemă tehnică, de politică, e vorba de o problemă tehnică. Asta este ceea ce ne-a spus și reprezentantul următor, de fapt reprezentantul Letoniei, care a spus că este îngrijorat de consecințele negative care ar putea să urmeze din cauza alocării fondurilor de coeziune uh, către țara sa, având în vedere referințele care sunt folosite. Aș vrea să salut mai ales intervenția colegului Servas din Olanda, care s-a plâns de lipsa de transparență. Pe lângă problema transparenței, trebuie să atragem atenția tuturor colegilor cu privire la deturnarea de putere pe care Consiliul European este pe cale să o facă în, încălcând în același timp și spiritul tratatelor. Eu subliniez acest punct, mi se pare extrem de important. Din păcate, președintele Van Rompuy nu mai este aici pentru ca să audă ceea ce spunem, dar sper că îi, îi se va transmite. Ce spune tratatul? Consiliul European are sarcina de a fixa marile orientări ale politicii europene și suntem de acord cu acest lucru. Și ne bucură pe toți că uh, atunci când am avut momente dificile în criza datoriilor publice, din fericire Consiliul era aici, din fericire Consiliul a reacționat și a reușit să stingă focul uh, iminent și că a găsit soluții originale. Foarte bine. Însă, începând din acel moment, Consiliul uh, European are, are tendința să considere că este, este organul suprem și că odată ce a ajuns la un acord între statele membre, aceasta este literă de lege pentru întreaga Uniune Europeană. Și chiar în acest moment, săptămâna viitoare, la următoarea reuniune a Consiliului, obiectivul lor este să decidă ce se va întâmpla cu bugetul european pentru perioada 2014-2020, cât, va, cât de mare va fi. Și dacă se ajunge la un acord unanim, atunci ei vor veni către noi, parlamentarii europeni, vor veni către voi, parlamentarii naționali, să ne spună, iată, am ajuns la un acord miraculos care salvează Europa pentru următorii 10 ani. Și, bineînțeles, din punct de vedere politic, sunteți de acord cu noi, că doar sunteți obligați să acceptați uh, și să ratificați în funcție de ce procedură e în fața parlamentelor naționale va fi o decizie a Europei, în fața noastră a Europei, Parlamentul European, va fi o decizie miraculoasă, pentru că nu vom putea împiedica, nu, acest proiect miraculos. De fapt, ei nu fac decât să continue să lucreze ca după metoda negocierii tratatelor internaționale la nivel diplomatic, ușile închise. Când de fapt e vorba de buget, e vorba de politica cea mai importantă pentru parlamente – care cer, bineînțeles, să aibă o dezbatere democratică cât se poate deschisă, în care fiecare poate să-și explice argumentele, în care poate să-și explice votul și în care să dea, în final, uh, drumul unei decizii care este legitimată de cetățenii care și-au ales reprezentanți. E ca și cum în Germania federală prim-ministrii landurilor ar decide între ei care ar fi bugetul Germaniei federale pentru următorii 10 ani. Bineînțeles că nimeni n-ar accepta așa ceva și Curtea de um, Constituțională de la Karlsruhe ar uh, anula imediat acest verdict. Deci cred că am luat-o un pic în derivă în ceea ce privește funcționarea comunitară și din punct de vedere democratic nu este acceptabilă o astfel de procedură. Nu e acceptabilă pentru unii parlamentari din uh, Olanda, bineînțeles, și nu cred că e acceptabilă pentru nimeni până la urmă. Este un punct la care trebuie să reacționăm fiecare în felul său. Și din acest punct de vedere sunt de acord cu sugestia făcută de președintele Burnett care spune că după o reuniune ca aceasta trebuie să vedem care este urmarea care sunt măsurile pe care trebuie să le luăm în urma preocupărilor comune pe care le-am exprimat aici, pentru ca următoarele reuniuni să poată să fie cât se poate de echilibrate între Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Mulțumesc, domnule Lamasur, acum doamna Behes. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc celor care au rămas până la sfârșitul acestei reuniuni. Este adevărat că sunt de acord cu dezamăgirea colegilor britanici pentru faptul că domnul uh, Van Rompuy și domnul uh, Barroso nu au putut să rămână până la sfârșit și nici domnul Schulz, chiar dacă salutăm, bineînțeles, prezența domnului Șefcovici și a vicepreședintei Podimata. Dar în debriefingul, după cum ne-au învățat britanicii să facem, debriefing după această reuniune, trebuie să ținem cont de anumite lucruri și anume că am reușit în primul rând să organizăm reuniuni tematice care să se desfășoare în paralel și care au permis mai multor colegi să se exprime fără să citească intervenții gata pregătite. Aceasta a fost mult mai interactiv și am avut o discuție de fond în atelierele respective. Cred de asemenea că ideea de a avea cei trei președinți ai uh, instituțiilor majore aici la sfârșitul acestei întâlniri ca personalități de marcă este un lucru extrem de important pentru că mesajul trece mai bine, dar condiția sine qua non este ca cei câți or fi 10 președinți să rămână până la sfârșitul uh, schimburilor de opinie. Pentru că am auzit că unele din mesajele pe care le-am transmis erau uh, foarte importante pentru ei, erau de fapt adresate lor. Mulțumesc foarte mult președintelui Barrett, pentru că eu cred că cele două intervenții ale domniei sale au fost extrem de clare și au arătat uh, că dumnealui are o contribuție extrem de pozitivă la lucrările noastre. Și în spiritul uh, ceea ce a spus domnul Schulz ieri la Dineu, în spiritul a ceea ce putem noi să realizăm împreună. Fiecare trebuie să încerce să se gândească la orizontul democratic, dar și la capacitatea proprie de a schimba lucrurile la noi acasă. A făcut două sugestii în ceea ce privește mass media și în ceea ce privește activitățile parlamentare și mi se par extrem de promițătoare aceste două propuneri pentru viitor. Aș vrea însă, dacă îmi permiteți, să revin uh, în intervenția aceasta finală asupra unui aspect specific al acestei reuniuni, care de fapt este sfârșitul unui lucru început de mai de mult – ne-am uh, reunit cu ocazia analizei semestrului european și a raportului anual de creștere. În această situație, cred eu, trebuie mereu să ne reîntoarcem la ceea ce spun tratatele, care este competența Uniunii Economice și Monetare și ce definește tratatul uh, fiscal, bugetar. Aceste domenii nu sunt deloc domenii care ar putea fi tratate prin copy-paste față de ceea ce am făcut înainte în domeniul politicii ex- externe, de exemplu, în ceea ce privește răspunderile fiecăruia, pentru că răspunderile sunt mult prea diferite pentru ca să putem să importăm mecanismele pe care le-am folosit în alte domenii. Și o a doua observație în legătură cu ceva ce nu putem face împreună, împreună cu Alain Masur, cred că în această sală suntem probabil put, printre puținii care am avut uh, privilegiul dublu de a fi participat la convențiile la care a participat Europa pentru elaborarea unor texte și cred că aceasta este o posibilitate unică, pentru că aveam un proiect în care, de exemplu, apărarea legitimității a fost extrem de importantă și este această muncă la mai multe niveluri în același timp care este foarte provocatoare în cadrul semestrului european, eu nu cred că vom putea să scriem împreună o rezoluție care să fie destinată Consiliului European din primăvară. Poate mă înșel, dar nu văd cum am putea să ponderăm oarecum contribuțiile fiecăruia la destina, cu, destin, ca destin, având ca destinatar Consiliul European din primăvară. Deci cred că putem să vorbim despre multe lucruri și pe baza pe care am folosit-o până acum, uh, putem continua în spiritul a ceea ce a spus președintele Baret pentru a vedea încotro vrem să o apucăm. Nu vreau să mai vă rețin, pentru că cred că s-a spus deja esențialul în aceste trei zile pe care le-am petrecut împreună. Mă bucur însă de faptul că ne-am putut uh, îmbogăți datorită acestei experiențe și că vom putea să-și îmbunătățim și mai mult întâlnirea noastră de anul viitor. Mulțumesc foarte mult, doamnă Veres, domnule vicepreședinte Sefcovic. Aveți acum cuvântul pentru remarcile finale. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc pentru toți cei care au luat cuvântul. Sunt foarte încurajat de contribuțiile din această săptămână. Domnul Henningen a, din Irlanda a gestionat foarte bine seminarul, de exemplu, de ieri și mi se pare extrem de important că această dimensiune interparlamentară și de coordonare este din ce în ce mai clară. Trecem printr-un proces de aprofundare a integrării europene și din ce în ce mai mult putem să punem în aplicare solidaritatea, putem să găsim căi pentru a asigura o dem- legitimitate democratică și o transparență a Uniunii Europene și a acțiunilor ei. O a doua lecție pe care am învățat-o din aceste trei zile este că trebuie să coordonăm mult mai mult politicile, mai ales în ceea ce privește coordonările în domeniul social și um, altfel, cred, că am riscat să intrăm uh, într-o competiție spre jos, în care modelul social european ar fi lichidat, pur și simplu. Cred, de asemenea, că propunerea făcută de către doamna Beres pe care vreau să o asigur că 25% vor fi din, ă, din CFM ar trebui să fie alocate fondului social. Deci consider că așa trebuie să se întâmple. Nu putem folosi generația tinerilor care trebuie să aibă încredere în democrație pentru a o sacrifica. Deciziile bune trebuie să fie susținute de aceștia și prin locuri de muncă putem să facem acest lucru, putem garanta ca uh, lucrurile să meargă bine. Încă un element cu privire la fondurile nefolosite. Sigur că există foarte multe uh, fonduri nefolosite în statele membre datorită unor procese nu prea eficiente câteodată, dar și pentru că avem nevoie de bugete anuale mult mai rezonabile. E foarte dificil să uh, cheltuiești uh, banii dacă, de exemplu, bugetul anual este de fapt cu 7 milioane sau 10 milioane sub ceea ce se așteaptă să se cheltuiască sau ceea ce s-a alocat pentru uh, perioada respectivă pentru alte state membre. Dar cred că din ce în ce mai mult este foarte greu pentru statele membre să consume, să cheltuiască banii care sunt alocați. De aceea, calitatea cheltuierilor, calitatea um, alocării bugetelor anuale este extrem de importantă, ținând cont, bineînțeles, de um, cadrul financiar multianual. Dar este important pentru performanța statelor membre să ținem cont de cum uh, proiectăm bugetul. Un alt element uh, și ultim pe care vreau să-l menționez se bazează pe cele două principii pe baza cărora trebuie să colaborăm pe viitor. În primul rând, ar trebui să ne asigurăm că se folosește transparența în deciziile care se iau, la nivelul la care se iau deciziile, dar și acolo unde deciziile au un impact major. Cred că ar fi foarte important să asigurăm uh, legitimitatea democratică printr-un transfer de puteri de la statele membre la um, Uniunea Europeană. Și cred că cu bunăvoința și creativitatea de care s-a dat dovadă și la Bruxelles în ultimele trei zile, dar și la Dublin, vom putea găsi într-adevăr uh, acest spirit de care avem nevoie. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Vice President uh, Sefcovic. Mulțumim foarte mult, domnule Șefcovic, stimați colegi. Cu toții suntem conștienți de faptul că dezbaterile organizate în contextul acestui acestei prime săptămâni uh, europarlamentare cu privire la semestrul european, coordinarea politicilor noastre economice, a avut loc într-o perioadă foarte importantă, într-un moment de cumpănă, după ce a fost uh, publicat raportul anual de creștere Uh, al Comisiei Europene și după ce acesta a fost susținut și de, de către Consiliul European. Și așa cum uh, s-a spus de mai multe ori în cadrul dezbaterilor noastre, în cadrul acestui semestru european, răspunderea de a stabili uh, priorități comune s-a schimbat și probabil că cu noile reforme această răspundere se va schimba și mai mult. Multe state membre consideră că nivelul european intervine în aproape toate domeniile uh, în programe pe țară, în recomandările detaliate specifice pe țară, care, din păcate, adesea sunt impuse autorităților naționale. E un aspect uh, de care trebuie să ținem cont pentru ca uh, punerea în aplicare acestor programe să fie eficientă. Pe de altă parte, se recunoaște acum faptul că deficitul democra- uh, democratic care mm, viza instituțiile europene s-a agravat s-a adâncit uh, și mai mult, mai ales uh, la nivelul uh, luării de decizii la nivel european și, în consecință, e tot mai greu să înțelegem cine ia decizia și cine poartă răspunderea pentru aceste decizii. Dezbaterile care au avut loc în aceste trei zile, sper eu, ne-au dovedit că e până la urmă la latitudinea noastră a aleșilor din Europeană, aleșilor la nivel național și european, din parlamentele naționale și europene, să găsească un mod în care să uh, însoțească procesul uh, care să, acest proces uh, care să nu mai țină cont de granițele naționale. Și uh, această dimensiune parlamentară trebuie să continue. Bineînțeles că mai rămân și alte probleme pe care trebuie să le abordăm și să le soluționăm în cadrul semestrului european și în uh, uh conformitate cu articolul 13 din pactul fiscal, care, după cum știți, știm, uh, a iscat foarte multe dezbateri. Totuși, în aceste trei zile de dezbateri, semestrul european bazat pe abordarea comunitară a făcut obiectul atenției noastre și, din acest punct de vedere, grație calității intervențiilor dumneavoastră, grație dezbaterilor noastre uh, și grație uh, prelungirii acestei uh, dezbateri în uh, statele membre, uh, cred că am reușit să facem un progres în acest domeniu al tragerii la răspundere pe plan democratic în contextul semestrului european. Sigur că mai avem o cale lungă de parcurs, însă cred că am uh, uh parcurs totuși uh, o etapă importantă, deci vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, pentru participare și pentru calitatea intervențiilor dumneavoastră. Uh, la revedere!